Okay, good afternoon everybody. I think we can make a start. I hope people Dragi colegi, putem să începem. Cei care ați fost în vacanță, sper să fi avut o vacanță plăcută. Cei care au fost în misiune, sper să fi avut rezultate bune acolo. Vom uh, vedea uh, ce au de spus uh, colegii care s-au ocupat de silvicultură. Acum um, Vom începe cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt modificări, atunci o adoptăm. Anunțurile președintei. În primul rând, foarte important pentru uh, staful grupului, avem uh, un vot la 17.15, consens pentru dezvoltare, și sper să aveți cartela de vot la dumneavoastră, pentru că uneori uh, nu o aveți, dar să țineți cont de această oră de vot și uh, staful ar putea să reamintească uh, membrilor că e nevoie de cartela de vot și la 17 și 15 avem votul programat. Dacă terminăm mai repede ce avem programat, atunci vom aștepta până la 5 și un sfert. Al doilea anunț, în legătură cu Uh, zilele uh, dezvoltării. Știți că sunt foarte importante, au adus la oaltă NGO-uri, uh, Comisia, reprezentanții societății civile și vor avea loc pe 8 iunie săptămâna viitoare. Miercuri, comisia noastră și comisia ENVI vor avea o ședință specială cu titlul uh, agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2020, obiective globale pentru oameni, planetă și prosperitate. Vom avea personalități importante prezente, cum ar fi, de exemplu, domnul Muhammad Yunus, laureat al premiului Nobel, și mai multe personalități în uh, domeniul politicilor de dezvoltare. Este o întâlnire foarte importantă pentru că va fi prezent și primul ministru al Norvegiei, care este uh, copreședinte a Erna Solberg și de asemenea avem o prezența domnului președinte Tajani. Va trebui să explicăm exact uh, cum se va întâmpla totul și aceasta va avea loc uh, miercurea viitoare la 3 și un sfert. Sala este PHS 3C050 de la 15 și 15 până la 16.30. De asemenea, pentru uh, zilele comune ale dezvoltării avem un panel la nivel înalt în cadrul acestui eveniment. Aceasta va avea loc uh, la un centru de conferințe aici la Bruxelles, la Turen Taxi și pe 8 iunie, joi, la 11.30 uh, va avea loc acest eveniment. Eu nu voi fi prezentă pentru că avem alegerile, dar alți colegi vor fi prezenți. Doamna Sargentini este cea care va fi uh, gazda acestui eveniment. Este vorba de cauzele uh, migrației, o nouă narrativă, noi obiective, finanțare pentru dezvoltare. Și am să dau cuvântul uh, Comisiei Europene pentru a ne explica detalii practice, dar dacă nu aveți un badge pentru acest eveniment, uh, poate ar trebui să ne informați cum să facem rost de unul pentru a participa la acest eveniment. Nu știu dacă aveți deja un program pe care să-l transmiteți uh, membrilor pentru aceste zilele dezvoltării. Și peste câteva clipe am să dau cuvântul Comisiei pentru mai multe detalii. Dacă aveți întrebări legate de aceste anunțuri, se pare că nu. 3. Procesele verbale de pe 20-21 martie. Dacă aveți uh, comentarii de făcut, vă rog să le transmiteți secretariatului. Dacă până la sfârșitul ședinței nu primim comentarii, se consideră adoptat acest proces verbal. Acum, la punctul 4, uh, așteptăm uh, o intervenție din partea Comisiei. Carsten Sorensen este cel care va lua cuvântul. Da, mulțumesc, Vroiam să reamintesc câteva detalii legate de acest eveniment, uh, zilele dezvoltării și să vă invit să participați. Dar ați făcut deja toate prezentările. Spuneam că e un eveniment uh, cu foarte mulți participanți, în jur de 6.000 de participanți în fiecare an. Într-adevăr, uh, este un eveniment foarte important cu dezbateri extrem de interesante care ne așteaptă. Trecem acum la punctul 5 este vorba de restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare. Este vorba de un raport din uh, proprie inițiativă. Raportorul este doamna Teresa Jimenez Beseril. Un dosar important pentru că există presiuni în țările în curs de dezvoltare din partea societății uh, civile, comunitatea internațională este de asemenea cea care face presiune și societatea civilă. Subcomisia pentru Drepturile Omului este asociată în conformitate cu regula 54 la acest dosar. Este o temă importantă, așa că am să dau cuvântul imediat raportului nostru. Teresa, te rog. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc foarte mult. În uh, luna aprilie am uh, luat cuvântul pentru a atrage atenția asupra uh, problemei cu care se confruntă societățile civile în țările în curs de dezvoltare. Așa cum spunea și președinta, Comisia DROA a comandat un studiu pe această temă și, după cum știți, în conformitate cu Uh, regula 54, suntem comisii asociate, uh, Francisco Asis este celălalt co-raportor și încercăm să lucrăm împreună cât mai bine. Nu vom avea probabil probleme cu această cooperare. Avem aici de a face cu două realități uh, importante. În primul rând, societatea civilă este absolut esențială pentru dezvoltarea oricărei țări. În al doilea rând, la nivel global există uh, o tendință de creștere a represiunii față de societatea civilă, care este reprezentată de asociații, platforme civile, fundații, ONG-uri și așa mai departe. Toate acestea justifică necesitatea unui astfel de raport, uh, pentru că societatea civilă este esențială în țările în curs de dezvoltare și uh, e nevoie de instituții care să le protejeze. A doua realitate, pe de altă parte, ne arată care este a doua uh, fațetă a monezii și anume cu uh, ce probleme se confruntă societatea civilă în țările în curs de dezvoltare. Există uh, o adevărată oprimare a acestei societăți civile și se încearcă să se denunțe acest abuz uh, față de societatea civilă. Iată de ce raportul de astăzi, un raport uh, de șase pagini, care este disponibil în toate limbile de lucru, include această viziune, această perspectivă și îngrijorare pe care uh, vroiam să o exprim față de situația în care se află societatea civilă. E vorba, pe de o parte, de aspectul uh, politic care are de-a face cu societatea civilă, uh, ținând cont aici um, de problema victimelor, victimelor terorismului, dar, bineînțeles, uh, a oricărui fel de victimă. Eu, atunci când am subliniat în alineatul G, care este rolul societății civile și felul în care s-a transformat în ultimul deceniu și rolul pe care aceștia îl au. Pe de altă parte, se recunoaște faptul că guvernele anumitor țări în curs de dezvoltare oprimă societatea civilă. Subliniez pe de altă parte faptul că avem nevoie de o societate civilă liberală, progresistă, care este esențială pentru dezvoltarea unei țări. În al doilea aliniat arăt, pe de altă parte, care este rolul acestei societăți în țările în curs de dezvoltare. Subliniez de asemenea angajamentul pe care și-l a luat Uniunea Europeană pentru a susține societatea civilă în țările în curs de dezvoltare. Mai avem multe de făcut și dacă societatea civilă se confruntă cu problemele cu care se confruntă astăzi, aceasta ne arată că mai avem multe de făcut. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem însă că Uniunea Europeană este un actor esențial și că uh, pune multe mijloace la uh, dispoziția acestui proces pentru a susține societatea civilă. Avem instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, Fondul European pentru Democrație, foaia de parcurs pentru societatea civilă, care este implementată în 105 țări. Toate acestea ne arată că Comisia Europeană are un rol esențial și în alinetele 6, 7 și 8 arăt că e nevoie de o implicare și mai mare a Comisiei și de asemenea de o finanțare suplimentară. Pe de altă parte, trebuie să se stimuleze participarea la nivel intern și extern și să se ajungă la un parteneriat între societatea civilă europeană și cea din aceste țări în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană este principalul donator, dar nu este și un actor la nivel politic. Și nu vreau să spun cu asta că ar trebui să uh, intervenim la nivel politic, dar uh, ținând cont de puterea noastră politică și economică, ar trebui să ne asumăm această responsabilitate. Am vizitat, de exemplu, tabăra de refugiați la frontiera cu Siria din Becavali și am văzut acolo că dacă se pune problema rezolvării conflictului și a unei mese a negocierii, se vorbește despre șase actori implicați, uh, însă niciodată între aceștia nu face parte Uniunea Europeană. Deci cred că ar trebui să facem ceva, să ne implicăm mai mult uh, și să ajutăm NGO-urile care lucrează pe această temă. Delegațiile noastre și SEAE ar putea să se implice mult mai mult. Noi facem acest lucru la nivelul uh, președinției uh, Mexicului, de exemplu. De câte ori avem uh, misiuni, ne întâlnim direct cu reprezentații societății civile. Și cred că același lucru ar trebui să se întâmple și cu delegațiile UE. În încheiere, în calitate de raportor, eu susțin în general, societatea civilă, pentru că rolul său este esențial pentru a avea o societate echitabilă. Și reamintesc la final că amendamentele se pot prezenta până miercuri, 31 mai, și sunt la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles, pentru a discuta toate comentariile pe care le puteți avea pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, Teresa. Avem uh, o listă de vorbitori. Aniliț, în primul rând, care îl înlocuiește pe domnul Frunzulică. I'm talking... Mulțumesc. Numesc în numele eurodeputatului Frunzulică, care nu a putut veni. I'd like to say a few words uh, uh, on behalf of uh, MEP Frudice. E raportor din umbră în numele grupului SND, însă din păcate nu a putut să vină. Proiectul de raport acoperă multe chestiuni importante și domnul Fuzulică crede că ar trebui să se pună accentul mai mult pe anumite elemente. Din păcate, nu doar țările în curs de dezvoltare restrâng spațiul pentru societatea civilă, asta se întâmplă și în unele state membre. Ar trebui să se recunoască că e o problemă generală. UE poate avea credibilitate doar dacă își recunoaște propriile provocări și probleme. Partidele de opoziție sunt importante pentru dialog ca și guvernele și mecanismele existente din acordurile comerciale, inclusiv uh, aranjamentele și acordurile comerciale, ar trebui consolidate pentru a sprijini societatea civilă. Trebuie să ținem cont de nevoile reale și de trăsăturile um, pe care le au uh, reprezentații societății civile. În text trebuie să avem referiri mai clare și la răspunderea mediului de afaceri. De asemenea, trebuie consolidată cooperarea între țări din Sud. Astfel putem uh, încuraja aceste țări. Vă mulțumește, domnul Frunzulică, dumneavoastră, doamnă Beserier, pentru munca făcută și așteaptă cu nerăbdare să lucrați împreună la acest raport important. Acesta a fost textul din partea colegului. Și vreau să adaug și eu un lucru. El uh, vorbea despre buna guvernanță la obiectivele de dezvoltare ale milionului. Da, trebuie să consolidăm acest aspect. Deoarece în acest domeniu avem 97 de țări din întreaga lume în această problemă legată de restrângerea spațiului societății civile. Și vă spun care e și uh, trecutul meu. Am crescut într-o țară fost comunistă și e trist acum să vedem ce se întâmplă în țări, precum Polonia sau Ungaria. În Polonia, sunt dați afară directori uh, din teatre, din um, organisme de media, sau avem și problema universității din Ungaria. Deci e important să se țină cont de abordarea coerentă și de perspectiva europeană. Mulțumim, Arne, domnul Görens. Mulțumesc. Și eu aici fac pe actorul. Eh, care îl eh, locuiește pe lui Michel, care însă e greu să-l înlocuiești pe lui Michel. Însă, înainte de a, a trece la acest exercițiu, țin să-i mulțumesc doamnei raportor și să-i sugerez că am fi putut să modificăm titlul acestui raport Uh, combatem uh, restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare, dar și la noi am putea adăuga. Deoarece există unele state membre UE care fac tot posibilul pentru a restrânge cât mai mult uh, spațiul pe care îl are societatea civilă. Deci asta trebuie spus foarte clar din capul locului. Și acum vă voi informa care este textul lui Michel. Și el mulțumește autoarei, spune că o bază bună de lucru. Societatea civilă și actorii nestatali sunt actori cheie în, în domeniul dezvoltării. Nu avem mai doar o participare la proiecte, e vorba de forțe vii ale societății pentru democrație, justiție socială și drepturile omului. Citez din lui Michel. Un dialog uh, cu partidele, cu guvernul, cu societatea civilă e esențial. Să știm clar care e rolul fiecăruia. Guvernul legitimat de urne e singurul responsabil în fața poporului. Societatea civilă însă are un loc complementar de jucat. Ei sunt, uh, reprezentanții societății civile sunt vectori ai schimbării. E important ca cetățenii să fie stimulați să participe la dezbateri, uh, Societatea civilă occidentală trebuie să sprijine apariția de ONG-uri prin transferul de know-how pentru a ajuta acest sector să contribuie în mod responsabil și constructiv la dezvoltarea țărilor lor. E o sfidare importantă și mărturisesc, spune lui Michel, că am impresia că acest tip de transfer nu se face suficient de mult și ONG-urile occidentale de foarte multe ori înlocuiesc uh, societatea civilă locală. ONG-urile nu trebuie doar să dezvolte proiecte de dezvoltare, ci să uh, răspundă și nevoilor imediate. Și de asemenea reamintesc rolul esențial al diasporei, care poate să fie o interfață ce contribuie mult uh, la bunăstarea țării de origine. lui Michel are și amendamente. Aici se încheie ce aveam de spus în numele dumnealui și am o întrebare uh, personală. Acordul de la Cotonou din 23 iunie 2000 prevedea Uh, măsuri pentru a încuraja dezvoltarea societății civile în țările ACP. Aș vrea eu să știu dacă există un bilanț sau o evaluare la Comisia Europeană pentru a vedea care sunt rezultatele acestei prevederi din acordul de la Cotonou. Hai să nu ne ascundem în spatele degetului. Știm că atunci europenii au făcut tot posibil pentru a convinge țările ACP să accepte dezvoltarea societății civile la acasă practic le-am impus, asta le-am forțat mâna. Atât de mari erau reticențele uh, din partea țărilor în curs de dezvoltare. Însă cu lui Michel, uh, cu raportorii noștri, știm cu toții că a fost esențial să creăm niște punți de legătură, să avem niște schimburi. Să avem um, agitator de idei. Deci asta e întrebarea mea față de comisie. Ce informații aveți în legătură cu ce s-a întâmplat în țările noastre partenere? Comisia va primi cuvântul peste câteva clipe, spune doamna președinte. Lola Sanchez. Muchas gracias, Linda. Bună... Mulțumesc, Linda. Și eu îi Mulțumesc Teresei pentru efortul extraordinar pe care îl face la acest raport, care este foarte important din punctul de vedere al grupului nostru. Citez din ce spunea Jose Saramago, care a primit premiul Nobel și care era îngrijorat de faptul că în anii 90 puterea corporatistă e din ce în ce mai puternică în America Latină. El spunea, democrația riscă să devină un instrument de dominație economică și să nu mai aibă nicio capacitate de a controla abuzurile acestei puteri. Această îngrijorare gravă o avem și noi. Și am văzut ce se întâmplă când sistemele politice devin atât de rigide, când spațiul uh, de participare civilă e practic redus la zero și când vedem că practic uh, puterea se acumulează în doar câteva mâini. Și astfel uh, se ajunge la un climat de impunitate trebuie să depășim problemele actuale. Avem o perspectivă concentrată pe nevoile individuale. Însă asta nu face decât să prezinte societatea într-un mod atomizat. Deci trebuie să ne gândim la interesul individual pe de o parte și la echilibrul față de protecția mediului înconjurător, de exemplu. Viziunea actuală a intereselor celor puțini e depășită. E nevoie de justiție socială și de un cadru instituțional mai corect pentru a promova și pentru a gestiona și gospodări bunul comun uh, într-un alt fel. Nu trebuie să lăsăm marile corporații să, tra- să, să semneze astfel de acorduri uh, când știm că în Columbia, odată la patru zile, e ucis un uh, jurnalist în Honduras, peste 150 de activiști sărani au fost uciși din 2009 încoace. Noi trebuie să fim, uh, practic, uh, pionieri în ceea ce privește implementarea prevederilor de acest tip. Existența unei societăți civile active și critică mm, reprezintă Um, democrația pultur, uh, pluralistă și e important să uh, încercăm să impunem și toate prevederile legate de um, apărătorii uh, drepturilor omului și a mediatorilor. Trebuie înlăturate toate neajunsurile legislative legate de protecția jurnaliștilor, activiștilor. E important ca ce crește comerțul și drepturile omului, să se implementeze sancțiuni atunci când sunt încălcate drepturile omului și să se ia măsuri concrete la adresa marilor companii uh, sau persoane care comit abuzuri. Trebuie făcute toate procedurile de um, diligență, cum e? Și de asemenea trebuie să împiedicăm ca prin uh, acordurile noi semnate să fie oprimați uh, activiștii. De asemenea, companiile trebuie să facă evaluări în ceea ce privește eventualul risc de încălcare a drepturilor omului și ajung la sancțiuni. Deoarece dacă nu se respectă procedura de diligență, trebuie să existe sancțiuni exemplare și uh, stricte. Doar așa vom arăta că, într-adevăr, uh, dăm importanță um, valorilor noastre. Vă mulțumesc. Dragi colegi, vă reamintesc un lucru. Dacă citeți dintr-un text și dacă nu dați interpreților, ceea ce e util, măcar uh, citiți mai rar, pentru ca interpreții să poată țină ritmul cu dumneavoastră. E foarte dens și nu e ușor să lucrezi în astfel de situații. Herzlichen Dank. Doamna Hoibuch, mulțumesc, mulțumesc, Teresa. Voi aștepta puțin. Îți mulțumesc, Teresa, pentru acest raport de bună calitate, acest raport deosebit de important. Societatea civilă are un rol cheie atunci când vine vorba despre ajutorarea minorităților, când vine vorba despre drepturile femeilor, ajutorarea categoriilor defavorizate, când vine vorba despre păcatele ecologice, de câte ori vorbim noi despre așa ceva, societatea civilă este importantă și ea este cea care atrage, care trage semnalul de alarmă și fără societatea civilă nu am reușit să reglementăm lucrurile acestea importante. S-a spus deja că, da, e important ce se întâmplă în statele în curs de dezvoltare, dar e important și ce se întâmplă la noi, în propria noastră ogradă, pentru că doar așa putem să rămânem credibili. Vreau să spun că pierdem din credibilitate atâta timp cât uh, Uniunea Europeană continuă să colaboreze atunci când uh, este bine pentru ea cu diferiți dictatori. Pentru că în alte contexte, care sunt mai puțin favorabile pentru Uniunea Europeană, aceleași instanțe și instituții să ridice degetul și să atragă atenția. Deci, uh, haideți să nu mai uh, uh, muncim așa în cârtășie cu tot felul de dictatori, haideți să luptăm împreună pentru drepturile omului. Mulțumesc! Thank you very much, Maria! Mă mulțumim foarte mult, Maria! Ultima persoană care a cerut cuvântul... ați fost dumneavoastră. Acum, de partea Comisiei, domnul Patrice Lenormand. Mulțumesc. E clar că acest raport e foarte important și vine în, la momentul potrivit când vedem că peste 100 de țări au impus uh, constrângeri administrative sau fizice în acest domeniu. Acum 10 ani era vorba de organizații ale societății civile implicate în democrație. Ele erau victimele acestei restrângeri. Acum toate ONG-urile sunt victime, inclusiv cele care nu se ocupă de domenii sensibile pentru țările partenere. Deci de aceea vă mulțumesc uh, pentru acest raport. În al doilea rând, noi am putea să ne dăm acordul pentru fiecare alinea din acest raport. Și ceea ce, ceea ce e destul de rar. Și ca să-i răspund domnului Görens, în 2012 am adoptat, am schimbat uh, abordarea noastră față de societatea civilă pentru a putea sprijini în continuare societatea civilă și organizațiile din acest domeniu ca actori pe teren, dar pentru a-i uh, sprijini și ca actori uh, ce țin de guvernanță. Și pentru asta era clar că trebuia încurajată participarea societății civile. Și asta uh, trebuia făcut prin protejarea capacităților și prin uh, protejarea spațiului acestea. Am făcut un raport în legătură cu ce s-a întâmplat în ultimii patru ani și cred că v-am transmis acest raport. Referitor la acordul de la Cotonou, nu avem detalii foarte clare în text, însă o vom face și vă spun de asemenea că în iulie vom avea un uh, for pe această temă din perspectiva organizării summitului cu Africa în luna noiembrie și ne dorim o adevărată dezbatere cu Uniunea Africană, care din păcate a devenit o instituție cu care dialogăm mult mai dificil acum decât o făceam în trecut. să vă spun să consultați raportul elaborat care conține multe informații. Și ajung acum la un doilea punct din raport. În programarea precedentă ne-am ocupat mult de aspectele negative. Uh, am instituit o serie de mecanisme pentru a apăra activiștii de drepturi ale omului, pentru a apăra uh, ONG-urile. Am uh, instalat facilități de criză și acum credem că în fiecare zi uh, un individ sau o organizație practic sunt salvați de la moarte datorită acestui mecanism care există și care trebuie menționa, menținut. Deci trebuie să ne luptăm pentru asta, deoarece există dorința de a-l îndepărta. Uniunea Europeană este singurul actor, pe lângă Norvegia, care poate spune că e un lider în acest domeniu. Și spunând asta, aș vrea să mă refer și la faptul că poate că nu am făcut suficient de multe în legătură cu comunicarea rezultatelor. Nu prea vorbim despre bunele exemple, de bune practici, exemple de, societate, de societăți civile care au făcut uh, eforturi, care au dus la uh, apariția de noi posibilități nu vrem să ne mai. Nu e vorba aici că nu vrem să mai uh, ne concentrăm pe aspectele negative, ci vrem de asemenea să fim și mai ofensivi și să vorbim despre bunele practici. În coasta de Fildeș, deci, de exemplu, există multe prevederi pozitive și trebuie să sprijinim ONG-urile implicate și să extindem aceste practici la nivel regional și vom veni cu propuneri pentru a continua să facem ce facem până acum, să atenuăm problemele, să-i apărăm pe activiști și în paralel, așa cum se arată și în raport, prin instrumentul nostru tematic pentru societatea civilă, vrem să oferim un sprijin mai uh, uh, coerent pe termen lung Uh, și în mod mai concret. Vă mulțumesc încă o dată pentru raport. Vă spuneam, vine la momentul potrivit și așa cum s-a spus aici, trăim într-o perioadă când uh, spațiul societății civile e foarte restrâns. Unele ONG-uri ne spun că nu s-a restrâns spațiul, ci practic acesta a dispărut cu totul. Vă mulțumim. Avem pe cineva din partea SAE? domnul Rossi. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru acest raport care chiar um, că vine la momentul potrivit. În general, spațiul societății civile are de suferit și vicepreședinta Mogherini și instituția noastră știți că um, acordă mare importanță planului de acțiune adoptat uh, de ministrii pentru um, acordarea de capacități societății civile. Vrem să ne opunem uh, acestor restrângeri legate de libertatea de expresie și o facem prin acțiuni concrete. Avem acțiuni bilaterale, reuniuni bilaterale, o facem și în cadrul Consiliului pentru Dreptul Omului de la ONU. Vrem de asemenea să fim mai proactivi pentru a face față acestei probleme, să identificăm amenințările și să luăm măsuri pentru a contracara problemele foarte din timp, pentru a descuraja guvernele să adopte astfel de măsuri. UE face eforturi pentru a-și uh, spori coerența activității în uh, acest domeniu și dispunem de multe instrumente, printre care o rețea diplomatică vastă, inclusiv noi delegații, ambasade ale statelor membre și cel mai mare program de dezvoltare cu un buget foarte mare pentru proiectele pe acest uh, domeniu. Însă e nevoie și de o coordonare strânsă între SAE și alte servicii ale Comisiei, și respectiv statele membre, precum și cu misiunile și delegațiile noastre. Planul de acțiune cu privire la drepturile omului și democrație recunoaște că această problemă e foarte gravă și e nevoie de o reacție coerentă, acțiuni bilaterale diplomatice, dar și eforturi multilaterale și de asemenea nevoie de o coordonare strânsă cu partenerii din societatea civilă. Și vreau să vă reamintesc că problemele de drepturile omului, cum ar fi uh, eliberarea din închisoare a jurnaliștilor, activiștilor sau altor persoane întemnițate din cauza acțiunilor lor ce țin de drepturile omului, e bine, toate acestea sunt uh, elemente discutate regulat la consiliile Mulțumim, doamnă Teresa Veseril. Comentariile de încheiere. Mulțumesc, Linda. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru comentarii și, bineînțeles, voi ține cont de ce mi-ați spus. Mai avem câteva zile, nu prea multe, însă totuși avem câteva zile pentru câteva amendamente în plus. Aveți dreptate când vorbit despre restrângerea spațiului societății civile și de și pe faptul că asta se întâmplă și în Uniunea Europeană. Da, noi ar trebui să fim un exemplu. Și dacă nu suntem noi un exemplu, ce legitimitate avem să mergem în alte țări să le vorbim despre democrație? Asta s-a văzut clar. S-a vorbit despre câteva țări, Ungaria, acum două săptămâni, după când știți, am avut o rezoluție în plenară. Deci nu cred că nu ne-am exprimat. Esa, esa restricțiune, eu cred că lo estamos... Și nu cred că noi nu combatem aceste restricționări ale spațiului uh, societății civile. Avem un raport cu acest titlu. Bineînțeles că am putea cita ce vrem noi, însă Mm, nu am citat și țări europene, deoarece avem și Comisia Libe care se ocupă de aceste lucruri. Avem și Comisia DROA, de aceea m-am concentrat mai mult aici pe aspectele ce țin de dezvoltare. Și sunt de acord cu Comisia. E important să vedem că s-au făcut și progrese, deși sunt mici. E important să le cităm. Și în Mexic, de pildă, și are dreptate Lola când vorbea despre asasinarea uh, ultimului uh, ziarist pe care uh, ultimului ziarist un asasinat recent din Mexic. Vedem ce se întâmplă și în Venezuela, situația e gravă. Eu nu fac aici distinții de natură politică, însă să nu uităm că uneori chiar se fac lucruri bune și aceste idei bune chiar dacă sunt puține, sunt utile. Deci măcar să se spună că uite ce ceva bun se face acolo. Și e important să spunem asta uh, conducătorilor din aceste țări sau ambasadorilor de acolo. Eu cred că ar trebui ca noi, ca delegații, să facem câteva eforturi. Bineînțeles, Trebuie denunțat ce se întâmplă, însă când vedem că se a făcut și ceva bine, ar trebui să încercăm să vorbim și despre asta, pentru a nu face ca um, uh, lucrurile să fie văzute dintr-o perspectivă de uh, confruntare uh, directă. Deci mă gândesc că noi am putea juca și un rol de mediatori aici referitor la ce se spune în numele SAE. E important să colaboreze Comisia SAE și Parlamentul European, deoarece voi uh, spune încă o dată și vom încerca poate prin amendamente să modificăm textul, deci e foarte important să protejăm jurnaliștii. Deci uneori nu vorbim doar despre retrângerea spațiului de, de discuție și de exprimare, uneori vorbim de faptul că unii jurnaliști își riscă chiar viața. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente 31 mai la 10 dimineața. Deci vă rog să respectați acest termen. Foarte bine, dragi colegi. Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Performanța UE și a statelor membre în ceea ce privește acordarea de asistență publică pentru dezvoltare. Și avem câțiva invitați. So, colleagues, we now have a, a, an important item, which is really the question. Urmează o temă deosebit de importantă. Este vorba despre cum se descurcă Uniunea Europeană la capitolul asistență pentru dezvoltare și despre cum se descurcă Comisia în uh, asigurarea responsabilității uh, statelor membre. Mă amintiți că în 2005 uh, statele membre ale Uniunii Europene promiseseră că vor ridica nivelul uh, asistenței uh, oficiale pentru dezvoltare la 0,7% din VNB, dar, din păcate, acest nivel nu a fost uh, atins din pricina crizei economice și financiare. Anual, OCDE-ul uh, prezintă un raport pe tema eforturilor întreprinse de diferiții donatori uh, și iată că și astăzi avem uh, o prezentare a unui asemenea raport. Uh, domnul Șute ni s-a alăturat. O avem și pe doamna Merlo de la DJ DEFCO și cei doi ne vor uh, explica care sunt cele mai recente statistice. Am înțeles că pe 19 mai miniștrii au discutat tema aceasta la Consiliul Informal al Miniștrilor pentru Dezvoltare. De altfel, subiectul acesta a mai fost uh, discutat și de către noi în contextul uh, dezbaterii privind uh, ODD-urile. Cred că v-a fost transmisă o copie a comunicatului de, de presă a Comisiei din aprilie. Acolo se vorbește despre cum ne descurcăm noi. 5 din 28 state membre au atins ținta de 0,7% noile state membre, cele 12, cele care au aderat după 2004, aveau stabilită o țintă mai scăzută, e drept, dar nu are rost să mai lungesc discuția. Îi voi da cuvântul mai întâi de toate domnului Șute pentru a vedea perspectiva OCDE și uh, ne-ar plăcea să vedem cam cum se descurcă în Uniunea Europeană în comparație cu restul lumii. Domnule Șute, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc că ați invitat uh, și anul acesta OCD-ul pentru a vă prezenta o interpretare a cifrelor AOD. Voi încerca să vă explic uh, mai întâi de toate ce se întâmplă cu Vreau să vă vorbesc mai întâi despre EDIS, după aceea vreau să vă spun câte ceva despre performanța Uniunii Europene în domeniul uh, AOD. Uh, bineînțeles, mă voi uh, concentra și pe criza refugiaților, care a avut un mare impact asupra donațiilor de genul acesta și vom vedea ce, se va, ce s-a întâmplat în 2016. Uh, Cei dintre dumneavoastră care sunteți familiarizați cu maniera în care uh, colectăm noi datele privind AOD-ul, uh, AOD-ul veți fi interesați să aflați că raportul acesta se bazează pe niște date raportate OCDE-ului de către statele membre. Există un termen de depunere a acestor informații și anume aprilie. Din păcate, după termenul acesta de, de depunere, mai vin și alte informații. Prin urmare, raportul acesta pe care vi-l prezint astăzi este, de fapt, unul interimar, urmând ca în al treilea trimestru uh, Uh, al anului să primiți uh, sau să uh, redactăm un raport mult mai complet decât acesta. Bineînțeles, pe site-ul nostru puteți obține toate informațiile care au stat la baza acestui raport. Veți avea o serie de, veți putea vedea o serie de tabele și Uh, grafice care ajută la înțelegerea manierei în care se ridică la nivelul așteptărilor uh, statele membre din perspectiva AOD. De la bun început vreau să vă spun că sunt uh, agenda de la Addis Abeba a reprezentat un cadru foarte ambițios uh, pe care trebuia să-l transformăm în realitate. La Addis Abeba, statele membre au asumat și au asumat niște responsabilități enorme în ceea ce privește AOD-ul. Au urmat după aceea conferința de la Paris și ea la fel de ambițioasă. Prin urmare, OCDE-ul a trebuit să vadă cum anume se poate ridica la nivelul așteptărilor din perspectiva finanțării. Activitatea noastră se organizează în jurul a trei piloni importanți. Mai întâi de toate, măsurarea impactului, în al doilea rând, stimularea și mobilizarea și după aceea ne concentrăm pe învățare și crearea de parteneriate. Cam asta este acestea sunt dimensiunile activității noastre. Bineînțeles, orice facem se face pe baza colaborării cu statele partenere, cu ONU, cu sectorul uh, uh, privat care este recunoscut în agenda de la Addis Abeba ca fiind un actor deosebit de important. Dar uh, bineînțeles, uh, avem uh, și o colaborare strânsă cu statele uh, pe care le ajutăm. Vă arăt acest slide pentru a vedea um, care este, de fapt, structura activităților, activității noastre. În uh, dreapta sus, sus vedeți, vedeți că ne concentrăm pe modernizarea AOD, după aceea ne concentrăm și pe filantropie, avem uh, furnizorii sus, sud, sud, uh, Există din ce în ce mai multă asistență din partea acestei dimensiuni și ne ocupăm și de uh, susținerea oficială totală pentru dezvoltarea sustenabilă, care reprezintă până la urmă o direcționare a fondurilor de nord la sud, o, o direcționare a unor fonduri care depășesc până la urmă cadrul AOD. Trebuie să ne asigurăm că Nordul, până la urmă, își asumă uh, responsabilitățile uh, statutate în agenda de la Addis Abeba. În partea stângă vedeți uh, instrumentele care guvernează activitățile sectorului privat. Încercăm să vedem cum putem uh, gestiona mai bine uh, eforturile făcute de diferite uh, um, instituții și uh, private, sau mă rog, societăți private din diferite state, încercăm să vedem în ce măsură putem include toată această asistență a sectorului privat în contextul AOD. După aceea, Știți prea bine că um, asistența oficială pentru dezvoltare este esențială pentru statele în curs de dezvoltare. Trebuie să vedem cum putem folosi într-o manieră inteligentă AOD-ul uh, și în același timp uh, trebuie să ne asigurăm că finanțarea consensuală este până la urmă disponibilă pentru tocmai acele state care au uh, mare nevoie de finanțare. Noi considerăm că um, e posibilă crearea acestui echilibru, cum anume uh, sporind uh, fondurile care sunt folosite sau sunt alocate asistenței pentru dezvoltare. După aceea mai avem uh, finanțarea pentru schimbările climatice, noi explic, și mai avem și finanțarea mixtă să folosește foarte, să folosesc fonduri private împreună cu fonduri publice. Încercăm să venim cu uh, principii ale genului acestuia de finanțare și de asemenea dispoziții uh, sau reguli cu privire la folosirea acestui tip de finanțare. Și în dreapta jos vedeți că ne ocupăm uh, și de dezvoltarea de politici. Încercăm să vedem cum anume putem să creăm parteneriate uh, de asemenea, impactul investițiilor este o temă foarte interesantă. Din nou, este vorba despre colaborarea dintre public și privat. Unii consideră că aceasta este, pas, este calea de, urm, de urmat. Uh, Uh, doar dacă vom putea să uh, sprijinim această colaborare, vom putea într-adevăr obține rezultatele acelea pe care ni le dorim și mai avem și acest uh, Global Outlook în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Deci acest Global Outlook ne oferă posibilitatea de a vedea cum anume pot fi mobilizate mai multe resurse prin uh, melanjarea diferitor surse de finanțare. Acum mă voi concentra pe cifrele seci și uh, vă voi explica cam cum au arătat cifrele AOD pe 2016. În albastru, vedeți că AOD-ul a crescut. În 2016, iată, am atins un nou, uh, un nou vârf sau un, un rezultat uh, mai mult decât încurajator în ceea ce privește asistența oficială pentru dezvoltare. Este vorba despre miliarde de dolari americani, de fapt o creștere de 0,9%. Dacă vă uitați însă la, traficul, la graficul în roșu, vedeți raportul între AOD și VNB și vedem că între 2015 și 2016 a existat o creștere de 0,39% în comparație cu anii anteriori. Vedeți așadar uh, care a fost evoluția AOD din 2000 încoace. Albastru este, uh, albastră este asistența bilaterală, albastru deschis este cea multilaterală, uh, roșu este asistența umanitară, verde este, reprezintă donațiile pentru refugiați, voi reveni la acest subiect puțin mai târziu, și uh, în movă vedem uh, ștergerea datoriilor. Vedeți așadar că s-au dublat uh, fondurile pentru asistență din anii 2000 încoace. Suntem cu toții mândri de această evoluție. În 2016 această creștere s-a datorat costurilor crescute pentru refugiați dar și uh, creșterii uh, necesității de fonduri pentru acoperirea unor catastrofe umanitare. Asta este verde acolo pe grafic. Dar dacă scădem uh, donațiile pentru refugiați din acest total, Vedem totuși că în 2016 s-a a crescut uh, asistența oficială pentru dezvoltare în comparație cu 2015 cu 7,1%. Vă voi spune câte ceva despre uh, cota costurilor uh, acoperite prin donații, costurilor pentru refugiați. Vedeți aici costurile acestea trecute în roșu, au crescut sumele din 2015, uh, au crescut cu 28%, de fapt, în comparație cu anul trecut. S-a ajuns la 15,4 miliarde de dolari în anul 2016, de la 12 și ceva în 2015. Deci, vedeți că Cota acestor uh, donații a crescut și mai mult în 2015, raportat la 2015, când oricum uh, aceeași cotă crescuse semnificativ. Avem, avem uh, cazuri în care aceste costuri reprezintă 11% din AOD-ul anumitor state. Există patru state uh, Uh, în plus în, care, în cazul cărora aceste costuri reprezintă mai mult de 20% din AOD. În 2016, atât aceste costuri pentru refugiați, cât și asistența umanitară combinată reprezintă o șesime din uh, AOD-ul net. Vă atrage atenția asupra a două domenii în care spunem noi că partenerii trebuie să fie foarte atenți. Asistența bilaterală, și anume, a scăzut între 2015 și 2016, atât în cazul Africii, cât și în cazul statelor celor mai puțin dezvoltate. Am avut în cazul statelor celor mai puțin uh, dezvoltate o scădere de 3,9%, asta în 2016 și în cazul Africii am avut uh, o uh, scădere de 0,7% în termeni reali, uh, o scădere la 24 de miliarde de dolari. Vedeți că imaginea este foarte complexă. Per ansamblu, AOD-ul a crescut Cred că putem fi mândri de acest fapt. Dar, din păcate, din păcate, de fapt, au crescut costurile pentru refugiați, au crescut, a, a crescut finanțarea umanitară și avem o scădere a asistenței oferite statelor africane. Și vă amintiți promisiunile făcute la Addis Abeba și uh, aceste fapte raportate ne arată că până la urmă nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor în perspectiva AOD-urilor. Dar, din nou, uh, atrag atenția asupra faptului că acest raport este unul preliminar. Vom analiza cifrele pe care le vom primi pe parcursul anului pentru a vedea uh, care este realitatea în ceea ce privește asistența oficială pentru dezvoltare. O mare parte a uh, finanțării europene merge în direcția Siriei, e drept. Deci până la finele anului va trebui să analizăm atât cifrele, uh, cât și contextul pentru a putea înțelege mai bine ce se întâmplă de fapt cu asistența pentru dezvoltare. Din perspectiva donațiilor bilaterale, vedeți aici uh, sumele în, sau cotele în dolari americani. Vedeți că uh, Germania, Statele uh, Regatul Unit, uh, Franța, țările de jos sunt cele mai importante donatoare. Lucrul acesta nu ne surprinde. Au existat de asemenea creșteri la nivelul altor state membre, dar, din păcate, AOD-ul a scăzut în cazul uh, a șapte membri ai Uniunii Europene și asta din pricina diferitelor metode de calculare a costurilor pentru refugiați. În ceea ce privește uh, statele membre ale Uniunii Europene, uh, în 2016 sau uh, uh, finanțarea a, asigurată de aceste state așadar a crescut la 81,7 miliarde lucru îmbucurător. Lucrul acesta reprezintă 0,51% din uh, VNB-ul lor combinat. Vedeți, aici uh, că ținta ONU este de 0,7% din VNP. Uh, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Danemarca și Germania și Regatul Unit au atins anul trecut acest, uh, această țintă. Iar în cazul statelor care apar în partea dreaptă a tabelului. Cotele nu sunt chiar atât de înalte, 0,32% din VNP combinate. Dar să știți că și există și vești îmbucurătoare. Arabia Saudită și de asemenea Turcia încep să ofere resurse substanțiale pentru asistența pentru dezvoltare, în ciuda faptului că nu fac parte din acest uh, uh, club, între ghilimele, al nostru. Aș mai avea vreo patru slide-uri. Doamna președinte, întrerupe. V-aș ruga să fiți concis, pentru că mi-ar plăcea să purtăm o dezbatere astăzi. Avem și reprezentanții comisiei în sală. Bine. Atunci, dați-mi voie să vă spun că costurile pentru refugiați sunt esențiale. După cum v-ați dat seama, regulile care guvernează aceste costuri au fost stabilite în, 80, în anii 80, în anii 90. Odată cu criza refugiaților ne-am dat seama că aceste reguli nu sunt suficient de actualizate. În momentul de față încercăm să modernizăm aceste reguli. Există și un grup de lucru pe tema aceasta Pe baza unor sondaje, grupul de lucru s-a concentrat pe următoarele domenii, domenii în care, într-adevăr, au existat diferențe de raportare la nivelul membrilor. Uh, Uh, nu se știe exact care sunt categoriile de refugiați care trebuie să fie incluși aici, nu se știe exact care sunt tipurile de costuri care pot fi acoperite, costuri administrative, costuri de subzistență, etc. Nu se știe prea bine care este metodologia care trebuie să fie folosită pentru evaluarea acestor uh, costuri și ajung la ultimul meu slide vedeți că ne încercăm, încercăm în momentul de față să clarificăm cinci aspecte uh, cheie și anume să vedem care este rațiunea pentru, care poate fi folosită pentru includerea costurilor pentru refugi, refugiații în AOD. Încercăm să ve, uh, stabilim care sunt categoriile de refugiați care pot fi uh, incluși în Uh, AOD. Se aplică de asemenea regula celor 12 luni, dar încercăm să vedem de când anume încep să curgă cele 12 luni și încercăm de asemenea să vedem care trebuie să fie uh, costurile care pot fi uh, incluse aici și încercăm să clarificăm și metodologia pentru clarificarea acestor costuri. Vom, ne dorim ca până în iulie să putem veni cu aceste clarificări astfel încât la uh, întâlnirea la nivel înalt din octombrie 2017 să se poată bate în cuie până la urmă aceste noi norme. Ca urmare a acestor clarificări, vă avertizez încă de pe acum că cu siguranță vom avea pentru anul viitor niște scăderi la capitolul uh, finanțare pentru dezvoltare. Da, va trebui să ne pregătim pentru asta. Vă mulțumim și noi pentru toate aceste informații, vă mulțumim pentru avertizări. Acum vreau să dau cuvântul Comisiei Europene, care ne va spune în, pe scurt ce înseamnă toate acestea din perspectiva Uniunii Europene. Dar vă rog să fiți uh, subcintă. Thank you, Madam Chair. I think that... Doamna Merle, mulțumesc. Statele membre și UE reprezintă uh, contribuabili esențiali în această imagine care ne-a fost prezentată atât de bine. Pe ansamblu vorbim despre euro, deci moneda nu mai este uh, dolarul. Statele membre oferă 75,5 miliarde de euro de ADO, asta pentru anul 2016. Aceasta reprezintă o creștere de 11% față de anul anterior, 2015. Este al patrulea an consecutiv în care uh, ajutorul pentru dezvoltare este în creștere. Deci imaginea este una pozitivă. Statele membre reprezintă 58% din uh, ADO-ul colectiv la nivelul uh, țărilor DAC și reprezintă, deci, uh, principalii contribuabili. Cinci state membre și-au atins obiectivul de 0,5%, care a fost reconfirmat în mai 2015 și majoritatea statelor membre au crescut alocațiile pentru ADO și doar 5 le-au scăzut uh, în anul 2016 față de anul anterior. Facem progrese, deci, pentru a atinge acel obiectiv de 0,7% din uh, PIB-ul alocat uh, ADO. Pentru anul 2016 am avut 0,61%, uh, este nivelul cel mai mare, nu am atins încă obiectivul, dar reprezintă un progres deosebit. Și restul donatorilor din Comitetul Ajutorului pentru Dezvoltare reprezintă doar 0,2%. Deci statele membre e clar că Uh, stau mult mai bine față de ceilalți membri ai DAC. Dacă analizăm uh, costurile pentru refugiați, în ultimii trei ani aceste costuri au crescut, bineînțeles, așa cum s-a spus, însă trebuie să subliniem aici și faptul că statele membre au reușit să crească ADO-ul și la nivel net uh, în ceea ce privește um, costurile pentru refugiați. E vorba de 7,6 miliarde de euro, dintre care creșterea costurilor pentru donatori a fost 1,9 milioane, care reprezintă 26% din creșterea înregistrată. Aceasta este mai scăzută decât anii anteriori, pentru că în 2015 Acestea reprezentau 64% din creșterea generală pentru ADO și în anul anterior reprezenta 65% din creșterea ADO. Această scădere este doar pentru refugiați, nu pentru nivelul general al ajutorului pentru dezvoltare. Suntem în continuare îngrijorați în ceea ce privește alocațiile ADO pentru țările în curs de dezvoltare. Din păcate nu avem date actualizate. Uh, cifrele sunt disponibile doar pentru DAC, dar acestea nu sunt suficiente pentru a avea date agregate pe 2016 încă. Însă în 2015 uh, am ajuns la 0,11% din PIB, ceea ce reprezintă, bineînțeles, mai puțin decât obiectivul pe care l-am stabilit. E vorba pe termen mediu de 0,15% și pe termen lung 0,20%. Deci va trebui să ne centrăm pe uh, o creștere a acestui obiectiv, pentru că nu există deocamdată o tendință pozitivă. Mulțumesc pentru aceste precizii și pentru că ați fost uh, foarte succintă. Uh, important este că aceste ajutoare nu sunt în scădere, ci în creștere. Să vedem acum ce colegi doresc să ia cuvântul. Avem două minute la dispoziție pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mulți colegi s-au înscris și trebuie să avem timp și pentru răspunsuri. Teresa Jimenez, uh, domnul Gerens, Heidi Hautala, Annelies, de asemenea, mai dorește cineva? Doamna Sargentini. Deci maxim două minute fiecare și voi fi foarte strictă cu timpul. Domnul Zeller, de asemenea. Teresa, te rog. Foarte pe scurt. Aș avea o întrebare scurtă pentru dumneavoastră. Atunci când vorbiți despre banii pentru refugiați, aș vrea să știu cine primește acest ajutor. Să vedem pentru un caz concret, de exemplu, să ne gândim la ce se întâmplă cu Libanul. Am făcut această referință și mai devreme. Eu am vizitat tabăra de refugiați de la Beca Vale, unde există peste 2000 de așezări de refugiați, așezări mici, uh, în jur de 10 uh, barăci, unde locuiesc în jur de 20 sau 30 de familii și tot ce am văzut acolo purta logo-ul ACNUR. Nu am văzut uh, nicăieri uh, prezența europeană. Nici măcar autoritățile libaneze nu au menționat acest lucru, ceea ce ne-a întristat, bineînțeles. Așa că vreau să vă întreb, așa cum uh, am făcut-o și în uh, dezbaterea anterioară. E vorba de uh, o contribuție foarte mare și, bineînțeles, necesară și vreau să vă întreb cum se împart acești bani pentru ca după aceea să nu dăm impresia că, de fapt, n-am făcut nimic. Banii îi primește guvernul sau ONG-urile sau cine? Unde ajung acești bani? Aș mai dori să știu dacă acest ajutor pentru dezvoltare ajunge direct la refugiați sau este doar un ajutor uh, pe care îl oferim noi. Mulțumesc! Da, probabil că răspunsul uh, depinde de proiectele concrete care sunt uh, făcute. Anilit, te rog. Da. Eu vreau să mă refer la uh, problema costurilor pentru refugiați din partea donatorilor. Este o chestiune complexă și vreau să vă întreb cum ați reușit uh, să se facă acceptată această schimbare a costurilor pentru refugiați. Pentru că, practic, e vorba de o schimbare care nu mai ține neapărat de domeniul uh, ajutorului pentru dezvoltare. Deci vreau să știu cum s-a negociat asta cu statele membre. Domnul Gorenț. Mulțumesc, doamnă președinte. Articolul 8 al Tratatului de la Lisabona arată că politicile naționale și politica de dezvoltare a UE trebuie să se completeze reciproc și eradicarea sărăciei, care este principalul obiectiv al acestei uh, Uh, politici trebuie să implice respectul UE și a statelor membre uh, față de obiectivele acordate la nivelul uh, internațional și în fața instituțiilor internaționale, cum ar fi, de exemplu, Națiunile Unite. Aș vrea să mă refer acum la angajamentele cifrabile, ca să spun așa. Obiectivul de finanțare de 0,7% din PIB până în 2030. În 2005 am avut același obiectiv, dar el n-a fost atins. În 2015 revenim cu același obiectiv și nici acesta nu funcționează. Dacă nu schimbăm metoda, în 2030 vom avea același rezultat. Nu vom atinge obiectivul nostru. Mulțumesc uh, OCDE-ului și Comisiei pentru că ne au oferit date concrete, însă este vorba aici de o evaluare ex post. Pe mine mă interesează însă și ce se va întâmpla pe viitor ce trebuie să facem pentru a atinge acest obiectiv până în 2030, pentru că n-am făcut-o până acum. Nu facem decât să urmărim evenimentele, dar acest lucru îl putem face și din punct de vedere jurnalistic, să zic așa. Dacă uh, ești student și îți faci teza de doctorat, de exemplu, pentru politicile de dezvoltare, de asemenea poți să o faci. Dar Uh, am observat că, în primul rând, uh, datele ne vin uh, cu foarte mare întârziere, pe de altă parte există angajamentele, însă acestea nu sunt precise, iar cei care primesc informații se află peste tot în lume. Statele membre vin și prezintă la OCDE propriile lor date și am văzut că anumite state membre își iau angajamente și pe viitor. Acest lucru este bun, însă vreau să vă întreb de ce aceste date nu sunt uh, comunicate Parlamentului European, de ce uh, statele membre nu își asumă această responsabilitate în fața OCDE-ului, în fața ambasadorilor Japoniei, Noii Zeelande și așa mai departe, care primesc aceste date, dar nu Parlamentul European. Parlamentul European este o instituție europeană și are dreptul de a monitoriza această politică, de a ă, formula anumite obiective politice. Deci cred că aici e vorba de o metodă care n-a funcționat pentru că a ținut cont doar de aspectul ex post și nu ne-a permis să ne uităm spre viitor. Și uh, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu uh, partea bugetară, cum se traduc angajamentele în partea bugetară și de ce miniștrii de bugete prezintă în fiecare an Comisiei Europene aceste date și de ce nu se fac uh, sub rubrici uh, specifice pentru politica de dezvoltare, pentru exercițiul ulterior și pentru uh, următorii trei ani. așa cum uh, uh, revizuirea la nivelul OCD-ului se face pentru fiecare an în parte, astfel încât să putem vedea uh, datele relative pe an. Și toate aceste cifre, până la urmă, au o semnificație politică. Pentru că după ieșirea Regatului Unit, mă întreb dacă Uniunea Europeană trebuie să fie în continuare principalul donator pe de altă parte, cele 18 miliarde pe care le cheltuiește Regatul Unit la ora actuală vor fi compensate într-un fel sau altul, pentru că dacă ținem cont de cifrele actuale, cele pe care le cunoaștem, probabil că veți ajunge la concluzia că dacă toate statele membre ar fi dispuse să-și uh, asume angajamentele uh, așa cum au fost uh, făcute înainte de Addis Abeba, atunci am putea ajunge la aceleași obiective uh, și după plecarea Regatului Unit. Deci, dacă nu reușim să dăm dovadă de claritate și de sinceritate pe această temă, pur și simplu nu ne vom îndeplini datoria politică. Dacă uh, nu suntem decât o cutie de rezonanță, atunci nu știu de ce să mai pierdem timpul aici la Comisia DV. Mulțumesc foarte mult. Încerc uh, să fiu corectă cu toată lumea. Doamna Hautala, mulțumesc. Doamna președinte, vreau să mulțumesc și eu pentru prezentări. Am văzut că anul 2016 a fost uh, un an uh, cu un nivel record uh, pentru statele membre în ceea ce privește ADO însă aceste date au fost uh, umflate oarecum prin costurile pentru refugiați. De exemplu, Germania a atins obiectivul de 0,7% din PIB, însă o cincime din uh, ADO uh, se cheltuiește practic pentru primirea refugiaților. Deci trebuie să se clarifice aceste costuri pentru refugiați. Și cred că această atitudine trebuie să fie una într-adevăr foarte conservatoare și uh, strictă, așa cum ați spus și dumneavoastră. Există însă o chestiune care m-a uh, surprins uh, de mult timp. Uniunea Europeană este membru de plin în DAC și în grupurile de lucru, grupul de lucru pe statistici, de exemplu, și acum Uniunea Europeană deține vicepreședinția acestui uh, comitet, DAC. Vreau să întreb care este poziția UE în uh, uh, vederea acestei întâlniri care va avea loc pe 10 iulie, când se va hotărâ și se va dezbate problema costurilor pentru refugiați. Care este rolul Parlamentului European în această dezbatere la nivelul dezbaterii pe care o avem astăzi la comisie, de exemplu? În al doilea rând, suntem îngrijorați atunci când vedem aceste date uh, umflate, pentru că am văzut uh, că, de fapt, tendința este în scădere și ne îngrijorează faptul că Africa subsahariană primește mai puțin decât primea până acum, ceea ce este uh, de-a dreptul ilogic dacă ținem cont de provocările actuale. Deci, viitorul consens european sper să nu reitereze obiectivul de 0,7% din PIB, pentru că mai multe grupuri politice s-au hotărât să se abțină la acest vot, pentru că nu va exista un consens. Deci va exista un consens, dar nu pentru toți. Pe de altă parte, n-ar trebui să ajungem în situația în care de câte ori ținem cont de uh, problemele la baza migrației, trebuie să vedem ce poate face OCDE-ul, pentru că toate instrumentele pe care le utilizăm la ora actuală, practic, uh, intră sub egida acestui uh, găsirea problemei la rădăcină sau atacarea problemei la rădăcină. Domnul Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Există o, o zicală trebuie să plângi doar statisticile pe care le-ai putut manipula. Prin urmare, nu, mă pot, uh, nu pot comenta uh, ceea ce am aflat astăzi, pentru că nu consider că avem suficiente date pentru a face aceste interpretări și pentru a face comentarii. În spatele cifrelor se pot ascunde multe, de la costuri administrative la, ce știu eu, asistență efect, efectivă. După aceea se folosesc uh, sume importante și asta ne-a spus și dumneavoastră, sume importante, importante pentru state, state pe care le-am vizitat eu și uh, despre care pot să-mi pun întrebarea ce s-a obținut prin aceste fonduri, ce se poate obține, date fiind, uh, dat fiind contextul din acele uh, Uh, state. Mă întreb dacă nu cumva mulți dintre banii noștri se irosesc în deșert. Și în al treilea rând, uh, în ceea ce privește Germania și AOD-ul oferit de uh, Germania, ei, dați-mi voie să vă spun că 30 de miliarde au fost investite de Germania în ultimii ani în diferitele capacități de primire a refugiaților și cred că ar trebui să salutăm această cifră. Mulțumesc! Um, thank you, Maria Hoibuch. Mulțumesc! Doamna Hoibuch, mulțumesc, mulțumesc și pentru raport. Am două comentarii scurte și o întrebare. În primul și în primul rând, cele mai noi uh, cifre AOD și uh, raportul acesta uh, acesta incomplet la care se adaugă diferitele cifre menționate de către Comisia Europeană. Deci în acest raport se vorbește despre um, investițiile făcute sau fondurile alocate de către statele membre. Uh, dar uh, chiar dacă acest raport este foarte bun, el nu poate merge așa de unul singur, are nevoie și de acel uh, raport cu privire la asumarea răspunderilor. Noi, cei din Uniunea Europeană, trebuie să știm uh, cât de departe a ajuns Uniunea Europeană în ceea ce privește finanțarea măsurilor împotriva schimbărilor climatice. Um, acesta fiind un, un exemplu. Uh, eu sper că acest raport ne va parveni cât mai curând cu putință. De asemenea, sper că raportarea se va îmbunătăți date fiind informațiile oferite de dumneavoastră cu privire la modificarea regulilor. În al doilea rând, în ceea ce privește cifrele prezentate de către Comisia Europeană, ei să știți că am raportat sau am comparat cifrele dumneavoastră cu cifrele de la DAC. Știm care este noul statut al Uniunii Europene în cadrul acestui uh, comitet și uh, să știți că um, am și cristalizat niște întrebări pentru Comisia Europeană pe tema acestei activități. Așteptăm și uh, răspunsurile din partea Comisiei. Și, în al treilea rând, dacă Uh, ne gândim la viitor, știți prea bine că anul acesta avem un peer review și vreau să întreb dacul când și dacă cum uh, va, sau cum și dacă da, va cere și inputul comisiei noastre. Și încă ceva mi-a trecut chiar acum prin minte. Am văzut uh, la clasificarea AOD că ștergerea uh, datoriilor nu mai joacă niciun fel de rol uh, dacă ne e să ne raportăm la ce se întâmpla în, în anii 2000. De ce? Doamna Sargentini, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, pentru prezentarea care a fost făcută, dar cred că ar fi putut uh, fi un pic mai clară, pentru că dacă am înțeles bine, cu toții ne bucurăm de faptul că AOD-ul este în creștere. Însă am văzut uh, cantități uh, mari care sunt uh, cheltuite din partea statelor membre sau în membrele comitetului DAC pentru refugiați. De exemplu, pentru regatul țărilor de jos, nivelul este de 33% din AOD. Deci, practic, se cheltuiesc acești bani pe chestiuni interne care țin de azil și, uh, bineînțeles, uh, se pune problema țărilor care se află în jurul Siriei și care primesc refugiați. Și dacă vedem ce se întâmplă cu Africa și Africa subsahariană, acolo nivelul este în scădere. Și cred că ar trebui să avem această perspectivă, pentru că, practic, se trece de la ajutorul pentru dezvoltare uh, Uh, de la Africa către două țări care primesc refugiați și trecem de la Africa subsahariană spre țări care se află mai în nord, pe ruta migrației. Și vă rog să mă corectați dacă greșesc. Dar eu așa văd lucrurile. Am văzut-o și în uh, raportul care ne-a fost uh, prezentat recent pe această temă. Am văzut că finanțarea pentru Africa subsahariană este în scădere și pentru Maghreb și Sahel este în creștere și totul practic ține cont de problema migrației. Vreau ca acest lucru să fie spus cu claritate și acum aș avea și o întrebare. Vreau să știu ce anume se va clarifica la nivelul DAC, la OCDE, pentru că dumneavoastră ne-ați spus că regulile uh, sunt depășite și că e nevoie de o actualizare. Dar despre ce actualizare e vorba aici? Despre o actualizare care să permită o astfel de cheltuială sau să limiteze o astfel de cheltuială? Ceea ce ar fi uh, preferința mea. Și o întrebare și pentru Comisia Europeană. Dacă ținem cont uh, de ce a spus uh, doamna Heidi Hautala și colega mea de aici, care este părerea dumneavoastră? Din câte am înțeles, în februarie Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru migrație și aceasta specifică pentru DAC. Este vorba de o informație pe care am primit-o de la Comisie după ce am cerut-o. Însă, E vorba aici de o contribuție din partea țărilor DAC și cred că ar trebui să vorbim în primul rând de un mandat al Comisiei de Europene la masa negocierilor în cadrul DAC. Pentru că nu există un mandat și acest lucru mă îngrijorează. Și acum o întrebare pentru reprezentantul OCDE. Nu știu dacă ne puteți da mai multe detalii. Care este scopul dumneavoastră în acest proces de revizuire a cheltuielilor pentru migrație în cadrul DAC? Da, mâine vom avea dezbaterea uh, pe baza uh, prezentării Comisiei noua strategie pentru Africa și vom vedea acolo ce elemente sunt uh, introduse. Vom avea mâine dimineață feedback și de la întâlnirea miniștrilor care a avut loc pe 19 mai. Mulțumesc acum, aveți întrebări la care să răspundeți, în primul rând din partea Comisiei și poate revenim, pentru că mai mulți colegi au pus uh, întrebări în legătură cu transparența mandatului Comisiei în cadrul negocierilor la OCDE, uh, care este legătura cu Parlamentul European, sau, domnul Șulțe, dacă prefer, preferați să interveniți dumneavoastră întâi, vă rog, întâi Comisia. Mulțumesc! În primul rând, din punctul de vedere al revizuirii și a muncii care s-a făcut pe tema refugiaților și a costurilor uh, pe donatori, noi susținem munca în care a fost făcută la nivelul DAC și anume de clarificare a cheltuielilor eligibile și nu o extindere a acestora, ci asigurarea unei transparențe și a unei comparabilități și a unei definiții mai bune pentru aceste cheltuieli. Noi susținem acest proces pentru că e nevoie de mai multă uh, claritate. Deci nu e vorba de o extindere a cheltuielilor, ci doar de o asigurare a transparenței și a comparabilității pentru a ști anume ce este inclus aici. Bineînțeles, trebuie să ajungem la un echilibru, uh, pentru că Nivelul este în creștere și din punctul de vedere al refugiaților și acest lucru este un element important pentru Comisie. Comisia susține acest proces și încurajează statele membre să-și crească, crească alocațiile de AOD. Avem și previziuni în legătură cu alocațiile viitoare, pentru că acestea sunt importante pentru obiectivele noastre și pentru că avem nevoie de previzibilitate, să știm la cât să ne așteptăm și uh, de cât vom dispune în managementul viitor. Oricum, e clar că statele membre până la urmă sunt responsabile de deciziile lor și e vorba de decizii bugetare care se iau la nivel național și uh, care permit uh, sau definesc limitele a ceea ce putem face în acest domeniu. Poate că ar trebui să intervenim aici uh, la nivelul comisiei legat de problema autorității politice, pentru că domnul Gărenț a menționat uh, tratatul și uh, vrem să știm dacă comisia este într-adevăr activă pentru ca țările să își planifice aceste cheltuieli. Nu știu dacă se face ceva, poate nu uh, la nivelul dumneavoastră, dar poate în alte departamente ale comisiei sau domnul Șute după aceea. Un alt comentariu pe care aș fi vrut să-l fac. E vorba de raportul uh, uh, de asumare a responsabilității. Monitorizarea este foarte utilă, tocmai pentru a vedea dacă ne îndeplinim angajamentele și pentru a susține procesul mai departe. În acest context am revizuit sistemul de raportare, tocmai pentru ca el să țină cont de Agenda 2030 și Agenda de la Addis Abeba. După cum știți, anul acesta nu am făcut un raport pentru că acesta nu era uh, inclus în angajamentele naționale și este inclus în procesul de revizuire a Agendei 2030. Este un proces uh, care se află acum în traducere și ne aflăm și în proces de actualizare. Pe de o parte dorim să actualizăm sistemul de raportare, pe de altă parte dorim să ne asigurăm că nu există o dublare a eforturilor cu alte raportări. Dar dorim să reluăm această raportare în noul cadru stabilit și putem să vă asigurăm că avem aceleași obiective Deci, în raportarea pe care o vom face, uh, vom include aceleași elemente, însă într-un nou context actualizat. Colegii doresc să intervină din nou, dar vom da cuvântul domnului Șute întâi și după aceea puteți să interveniți și dumneavoastră, pentru ca domnul Șute să poată interveni. Da, dar trebuie să mă duc la comisia jurii, va trebui să plec, deci aș vrea să intervin acum. Nu m-am auzit să răspundeți la niciuna din întrebările puse în legătură cu modul în care Comisia va aduce lămuriri în legătură cu aceste criterii interne cu privire la refugiați. Deci vrem explicații. Știm de asemenea că serviciile Comisiei au prezentat o propunere pentru um, codul DAC pe 28 februarie. Deci am vrea să avem și noi acea poziție. Domnule Gărăs, vreți să reveniți la sfârșit? Doamna Hautala trebuie să părăsească, deci vă rog să ne răspundeți. Ține de competența dumneavoastră? Da? Și reuniunile tehnice? Colegul meu va continua să pot să vă, vă răspund și eu. Da, e o problemă majoră. Ideea acestui cod Am înțeles că se lucrează și la OCD în legătură cu detalii tehnice. Întrebarea este cum reacționează Comisia la asta, la această idee. A pregătit ceva pe această temă? Yeah, no, exactly. That's what I'm saying. How does the, we're not asking how the OECD comes is doing the work, but nu întrebăm cum face treaba OCDE, ci care este poziția Uniunii Europene și reacția Uniunii Europene. Deci eu întreb pe doamna Merle, în primul rând, dacă ține de competența dumneavoastră să ne răspundă la această întrebare. Dacă nu, atunci să aflăm cine e persoana responsabilă. Nu complet. I think we will, that's something we will take up. I will take, we... Să va fi ceva ce nu vom uh, uh, lăsa nesoluționat. Domnul Șute. Referitor la codurile cu privire la imigrație, eu practic uh, tehnică regulată. Secretariatul și membrii, deci sunt cei care își dau acordul. Comisia a prezentat uh, un cod al imigrației la reuniunea informală din martie și la sfârșitul lunii iulie, uh, iunie, mă scuzați, se va face propunerea oficială. Dacă știu exact ce a făcut Comisia Europeană, nu e ceva în curs. Referitor la întrebarea domnului Liț, de ce ține asta de asistența oficială pentru dezvoltare? De vreo 35 de ani, e așa, de la începutul anilor 80, Acum se discută despre motivul de a acționa astfel, din motive diferite, de natură umanitară, de dezvoltare, vorba de bunuri publice, de securitate și acum se vede clar legătura față de aspectul umanitar. Deci de la dezvoltare se trece pe partea de ajutor umanitar. Dar noi vrem ca lucrurile să devină mult mai clare decât au fost în ultimii ani. S-au pus și niște întrebări în legătură cu regulile pe care să le punem în aplicare în cadrul uh, AOD. Se vorbește despre criza refugiaților și despre modul în care această uh, asistență oficială pentru dezvoltare ar putea deveni mai eficace. Partea a doua, practică, a lucrărilor noastre – Grupul de lucru are un termen pentru a-și încheia lucrările până la sfârșitul acestui an, însă poate că e un alt subiect de discuție la care nu eu vă voi răspunde, ci altcineva de la DAC. Însă asta ține clar de uh, munca în curs. Sistemul a dat greș, spuneați. Da, ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut Da, ne dăm seama că transparența și răspunderea sunt importante și ca parte a metodologiei noastre încercăm să vedem ce se întâmplă și pe viitor, să avem niște estimări în legătură cu cheltuielile viitoare, să știm încotro ne îndreptăm în următorii 2-3 ani. Și nu știu dacă asta vă va răspunde și la întrebarea dumneavoastră referitoare la anul 2030 și respectarea angajamentului uh, de AOD, deci ca procent din buget. Colegii mi-au spus că statele membre nu au o strategie clară de unele singure în legătură cu sporirea Uh, procentului din PIB pentru asistența pentru dezvoltare. Deci când se va merge în capitală, se va face o evaluare clară și vom ști mai clar. Domnul Zeller spunea că dispare practic AOD-ul. Se fac multe legături cu eficiența acestei, acestei asistențe și de aceea e atât de importantă transparența pentru ca politicienii, societatea civilă uh, să ne poată trage la răspundere în legătură cu ceea ce facem. Vă putem da detalii în legătură cu câți bani sunt cheltuiți de către cine în fiecare țară și pe sectoare. Deci e important de asemenea ca și țările beneficiare din Sud să poată trage la răspundere țările donatoare din Nord. S-a mai pus o întrebare în legătură cu reducerea datoriilor. Aici vedem un nivel fluctuant. În 2016 a fost Cuba care a beneficiat de o reducere a datoriei, Spania i-a redus datorie, Uh, Cubei. O altă întrebare legată de așa numitul peer review, evaluarea între omologi. E colega mea uh, responsabilă de, de acest domeniu și eu îi dau cuvântul să răspundă. Și Görens dorește să intervină din nou. Deci cum își vom reveni la modul în care își, pre- își pregătește comisia contribuția. Charles. Doamnă Șute și doamnă Merle, să nu credeți că vă por pică, doamne ferește, ce critic eu aici e lipsa de metodă. De 50 de ani propunem că oferim 5% din PIB pentru asistența pentru dezvoltare și n-am reușit să o facem. Ceea ce cer eu e ca prin mijloacele pe care le are, să pună la zi Comisia Statele Membre și să ne comunice exact, clar, cât mai repede ce cifre sunt puse la dispoziție. Dacă ne chinuim puțin, o facem. Vedem asta în bugetele care sunt uh, publicate în uh, monitoarele oficiale. Ceea ce ne lipsește cel mai mult e uh, previzibilitatea. Ce am vrea să știm cum intenționează statele membre să-și respecte angajamentele. Parcă își bat joc de noi. Scuzați-mă că vă spun asta și de ani de zile încercăm să lămurim lucrurile și reacțiile sunt nule. Și de aceea eu nu voi vota pentru consensul european de dezvoltare, deoarece trebuie să punem capăt aceste mascarade. Statele membre, odată pentru totdeauna, trebuie să-și asume răspunderea și să ne spună clar, așa cum fac și atunci când transmit cifrele bugetare comisiei. În octombrie trimit proiectul de buget, datele cu proiectul de buget. Deci Comisia în octombrie 2017 va ști ce bugete au statele membre pentru 2018 și care e sub rubrica dezvoltare. Statele membre îi comunică Comisiei și estimările pentru cele trei bugete ulterioare. Deci de ce să nu obligăm statele membre să includă și o subrubrică, dar știind dar fiindcă știu câți bani intenționează să, să cheltuie. Doar așa putem fi mai clari în ce privește uh, obiectivele pe termen mediu. Deci să obligăm statele membre să ne dea aceste estimări, aceste informații în legătură cu următoarele trei bugete. E clar că dacă nu reușim să avem măcar atâtea informații, nu putem ști ce va face Uniunea Europeană. Deci haideți să punem capăt acestei minciuni colective. E insuportabil de-a dreptul. Și eu mă aștept ca dumneavoastră să transmiteți la comisie acest mesaj. Să-i transmiteți uh, comisarilor și ministrilor de externe că trebuie să acționeze cât mai rapid, deoarece e ceva la care nu vom renunța. Ne vom ține cu dinții. Au trecut ani și ani. Și nu vrem ca în 2030 să se reînnoiască același angajament care uh, a eșuat în 2014 și care va eșua și în 2015. În 2016, mă scuzați. Dragi colegi, vă dați seama că noi vrem să știm cum colaborează Comisia cu OCDE, vrem să existe transparență, vrem să știm care e poziția noastră. Vom transmite și scrisori uh, Comisiei pe acest uh, subiect. Vă mulțumesc, doamne Merle și domnule Șuță, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Deci e un subiect pe care îl vom urmări cu atenție pe viitor. Okay, colleagues, we have, we're running behind time now, and I do want to get. We have to. We have a vote. Avem și un vot, dragi colegi, deci vom încerca să ne grăbim puțin. Punctul 7. Înființarea un instrument pentru stabilitate și pace. Noi ne ocupăm de avizul pentru Comisia AFET. E vorba de modificarea regulamentului în legătură cu instrumentul care contribuie la stabilitate și pace. Nu e un uh, dosar lipsit de controverse, avem 75 de amendamente, 101 amendamente la AFET și îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Pavo în care ne va spune care e situația actuală și ce se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că această propunere este într-o oarecare măsură controversată, însă din punct de vedere al Comisiei DEVE, se pare că avem o abordare comună la acest proiect de regulament. Pentru noi, bineînțeles, contează foarte mult uh, modul în care va fi folosită finanțarea pentru acest instrument. Și e important să vedem și ce capacități creează acest instrument. În proiectul meu de aviz am încercat să soluționez problema uh, aceasta prin propunerea unui text diferit. Să avem o... să stabilim capacități militare în funcție de um, standardele OCDE. E clar că e o formulare care limitează construirea de capacități. Asta înseamnă că pentru alte scopuri finanțarea poate fi folosită folosită într-un fel care să nu respecte Mai există o altă posibilitate. Grupul S&D propune să excludem uh, finanțarea DAC. Și există deci aceste două posibilități. Eu prefer propria propunere din două motive. În primul rând pentru că eu cred că o combinație între PESC și um, asistența pentru dezvoltare e o soluție bună. Oferă flexibilitate și poate fi ceva pozitiv și în al doilea rând putem avea mai mulți bani la dispoziție pentru instrument dacă se folosește și finanțare DAC. Însă pot accepta de asemenea și propunerea făcută de grupul SND. La reuniunea cu raportorii din umbră eram îngrijorat de faptul că colegul nostru, raportorul, domnul Danjan, și dacă este proiectul de raport pentru Comisia de Fond, pentru AFET, iar prea multe amendamente ar fi făcut ca rezultatul final să fie inacceptabil pentru noi. La această reuniune cu raportor din umbră, Danjan a renunțat la propunerile sale principale. Nu își mai dorește să înlocuiască circunstanțele excepționale cu circunstanțe speciale, nu mai propune ca între subalineatele A și B cuvântul și să fie înlocuit cu sau, deci renunță la principalele sale propuneri. Am discutat de asemenea despre două alternative pentru a ține cont de preocupările Comisiei DEVE. El spunea că propunerea SND poate fi luată în calcul și spunea de asemenea că și propunerea mea ar putea fi luată în considerare. Nu știu care va fi concluzia, însă în orice caz a dat dovadă de flexibilitate, de un spirit constructiv și de aceea cred că putem obține o soluție satisfăcătoare și pentru noi. Mâine vom avea o reuniune a raportorilor din umbră de la DEVE și vom discuta despre toate amendamentele și despre aceste două opțiuni. Mulțumim. Deci s-au făcut ceva progres, progrese în ceea ce vește înțelegerea între cele două comisii parlamentare de la ultima noastră ședință. Numele domnului Măris Ponga, domnul Benz. Da, aș avea câteva comentarii în numele colegului nostru Ponga, raportor din umbră. Sprijinim propunerea comisiei. Într-adevăr, trebuie uh, consolidată capacitatea în țările dezvoltate, în curs de dezvoltare. Și cum spuneam, uh, securitatea e esențială ca și dezvoltarea și trebuie să ne coordonăm mai bine acțiunile pentru a fi mai eficienți în domeniul dezvoltării, pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Ne dorim acest instrument, însă vrem ca acesta să fie util și flexibil. Deci ne opunem unor noi uh, uh, condiții. Deci nu vrem să aibă de suferit uh, flexibilitatea acestui instrument. Finanțarea pentru dezvoltare care e deja promisă nu ar trebui uh, folosită în alte părți, deci acești bani nu ar trebui folosiți pentru acest instrument. Mulțumim, domnul Liț, Arne Liț. Îi mulțumesc raportorului pentru efortul deosebit de a discuta cu grupurile noastre, dar și cu Comisia FET. E o veste bună că raportorul e dispus să accepte amendamentele noastre. Mă bucur să aud că PP-ul îmi sprijină inițiativa. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare nu are nimic de a face cu acest nou instrument pentru stabilitate și pace. Deci sunt diferite. Ne dorim uh, înființarea acestui nou instrument, însă să avem și o listă să vedem ce anume putem sprijini prin acest instrument nou. Iar noi, ca Parlament, ar trebui să întreprindem anumite acțiuni. Nu am făcut-o în ceea ce privește fondurile fiduciare în Africa. Însă Parlamentul ar trebui să spună acum clar ce își dorește să... ce ne dorim să fie sprijinit prin acest instrument. Deci să arătăm clar Comisiei. Dar, repet, instrumentul de, de cooperare pentru dezvoltare ar trebui să fie lăsat pe din afara acestui buget. Și să nu uităm, de asemenea, că multe ONG-uri, multe biserici sunt uh, active în acest domeniu și e un uh, semnal bun pentru societatea civilă, și anume că nu amestecăm aceste două instrumente și că fiecare își va finanța scopul. Doamna Hoibuch. Linda. Mulțumesc, uh, Linda. Heidi nu este prezentă, deci eu voi vorbi în numele versiilor. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport punctul nostru de vedere, Comisia a deschis cutia Pandorei. Comisia vine cu o propunere o propunere de extindere a instrumentului pentru stabilitate. Ei, propunerea este um, sau duce la finanțarea unor măsuri uh, militare în uh, statele partener. Și această propunere a Comisiei se bazează pe articolul 209 din uh, Tratatul Uniunii Europene. Și uh, iată, Comisia Europeană ne-a tot explicat uh, raționamentul său, ne-a ținut așa sub foc continuu, fără a ne Uh, fără a ne mai lăsa, practic, uh, aer uh, de, de respirat și toate acestea pentru a fi de acord, practic, cu uh, finanțarea unor activități militare prin, context, prin contextul unui instrument care este creat pentru pace și stabilitate. Și toată, tot acest construct și toată această propunere, până la urmă, vine pe niște piciorușe foarte șubrede reprezentate de acest articol 209. Așa cum ne-au spus uh, și uh, serviciile juridice ale diferitelor instituții. Uh, să nu uităm că, conform articolului 41 din Tratatul Uniunii Europene, nu avem voie să finanțăm activități militare. La articolul 40, de asemenea, se spune cât se poate de clar că demararea activității uh, comune de apărare și securitate nu ar trebui să fie făcută pe spinarea altor politici ale Uniunii Europene. Și, în plus, mai există și o hotărâre clară a CEJ, care uh, zice zice că acele propuneri uh, sau toate propunerile care vin din partea Comisiei Europene trebuie să respecte întru totul uh, articolele pe care se bazează, articolele din tratat. Uh, și asta e foarte important, pentru că altfel am putea lua bani de la agricultură pentru a-i da la industrie. Ori așa ceva nu se poate. Uh, acest instrument uh, se, este guvernat de un articol care vorbește de, despre dezvoltare. Ori, dezvoltarea nu are nimic de a face cu activitățile militare. Deci nu putem lua banii de la dezvoltare pentru a finanța alte tipuri de politici ale Uniunii Europene. Și iată, ă, ă, în ciuda faptului că tratatul este cât se poate de clar, ă, văd Comisia Europeană și alte instanțe europene jucându-se așa cu interpretarea literei tratatului. Noi trebuie să mă înțelegeți bine, nu considerăm că securitatea este un aspect lipsit de importanță. Înțelegem de asemenea legătura existentă între dezvoltare și securitate. Dar noi ne dorim ca aceste concepte să nu fie amestecate în uh, contextul finanțării. Politica de dezvoltare e politică de dezvoltare și pentru securitate trebuie să fie folosite instrumentele pentru securitate. Și noi asta ne dorim. Nu trebuie să facem un ghiveci din aceste concepte și din aceste politici. Și vedem că lobby-ul industriei, uh, că lobby-ul industriei de armament uh, se descurcă foarte bine. Am văzut asta și la dezbaterea noastră, am văzut-o și la dezbaterea din AFET. Dar Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că verzii își doresc o politică de securitate care să fie finanțată nu din banii care ar fi alocați pentru spitale sau școli în statele partener. După aceea se mai pune întrebarea pe cine sprijinim în Africa? trebuie să înțelegem că organele de securitate de acolo nu au aceeași tradiție ca organele noastre similare. Și înainte de a finanța sporirea capacităților din aceste state, trebuie să ne asigurăm că respectivele organe uh, acționează așa cum ne-am dorit, ne-am dorit noi sau așa cum înțelegem noi. Deci ne dorim uh, o Um, școlarizare până la urmă a forțelor de ordine, dar și un control parlamentar, atât la nivel național cât și la nivel european. Și uh, mi se pare regretabil faptul că Comisia și Consiliul nici măcar nu pun în discuție subiectul acesta. Deci, noi sprijinim linia uh, raportorului, uh, banii trebuie să respecte directivele sau dispozițiile DAC, Vom mai veni cu niște amendamente de asemenea, dar linia trebuie să fie clară și această linie trebuie să fie cea a raportorului. Mulțumesc! And um, thank you very much. Um, Tereza. Vă mulțumesc foarte mult, Teresa Jimenez. Nu știu, poate n-am înțeles eu tot, poate nu am urmărit prea bine întreaga intervenție. Că lo, los fondos tienen que saberse bien de dónde vienen. Într-adevăr, trebuie să știm exact de unde provin acești bani, nu trebuie luați de aici, de pe acolo, dacă sunt bani pentru securitate sau nu. Însă, să nu uităm un lucru. Unul din obiectivele de dezvoltare ale mileniului, unul din cele mai importante și am fost la ONU, nu când au fost uh, proclamate inițial aceste obiective, ci a fost după aceea se vorbea tot timpul despre asta. Și asta are și legătură cu dezvoltarea. Se vorbea despre obiectivul, nu știu dacă e cu numărul 16 sau 14, e vorba de pace și securitate și instituții puternice. Dați fiind că se vorbea într-una de securitate și dezvoltare. Eu am organizat și o audiere acum câțiva ani uh, aici în Parlament în legătură cu securitate și dezvoltare. Deci e legitim să vorbești despre securitate și dezvoltare, să ai uh, fonduri de dezvoltare pe care să le folosești pentru securitate, e legitim. Însă altceva e să finanțezi asta fără să iei banii de la școli sau de la alte proiecte. Când dumneavoastră vorbeați despre conceptul de securitate pe care îl avem și faptul că noi avem un concept diferit de cel din alte țări, E bine, eu vă spun că pentru mine securitatea înseamnă că 200 de fete să poată să meargă la liceu fără să fie răpite, violate și timp de 4-5 ani să nu se știe unde sunt. Pentru mine, securitate înseamnă ca în Egipt să, te, să poți să mergi cu autocar într-o excursie, tu uh, copil uh, din um, comunitatea creștină, deci să mergi undeva, să zicem, într-un pelerinaj și să nu fii ucis pentru asta. Și de ce se întâmplă toate aceste probleme? Pentru că există instituții care nu sunt puternice, de multe ori banii ajung la teroriști, uh, bani pentru arme. Deci trebuie să putem să dăm uh, bani și să nu mai avem atâtea idei preconcepute în legătură cu securitatea, deoarece dacă nu ai dreptul la viață, nu ai nici dreptul la educație. Noi avem obligația să uh, oferim o parte din acești bani și pentru securitate, dar fără să luăm, după cum spuneam, de la școli. Însă nu mi se pare corect să evităm să vorbim despre uh, Uh, securitate um, făcând legătura cu dezvoltarea. Charles Gărâns. un Eu cred că avem o neînțelegere. Toată lumea își dorește mai multă securitate și mai multă dezvoltare. Și cu toții știm că există o relație cauză-efect între sărăcie și uh, lipsă de securitate. E bine, când Franța a mers în Mali, când jihadiștii erau la 50 de kilometri de capitală de Bamako. <coughs> Bine că s-a dus Franța și a salvat onoarea Europei. Însă s-ar fi putut să se financeze această operațiune din bugetul pentru dezvoltare? Nu! Deci toate celelalte țări care până la urmă au sprijinit poziția Franței ar trebui să fie corespunzătoare din punct de vedere bugetar dacă n-au uh, gata Dixit să participe la operație asta, operațiune pe teren. Deci, în cadrul politicii externe, să se facă diferența între cooperarea pentru dezvoltare și alte forme de cooperare, fie că sunt de natură economică, comercială, militară. Deci să se facă o distinție netă. Și această distinție ar trebui să se oglindească și în practica bugetară ulterior. um, request to speak. I have um, domnul Luca de la Comisie. Thank you, Madam Chair. Um, quick words. Um... Pe scurt, doamnă președinte. Comisia jurii pare să-și fi încheiat uh, ședința. Doamna președinte, vă rog să lăsați pe reprezentantul comisiei să vorbească. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Într-adevăr, toată lumea este de acord că există o legătură între securitate și dezvoltare. Lipsa de dezvoltare generează frustrări, conflict, violență. Dar, în același timp, lipsa de securitate uh, este un obstacol în calea dezvoltării. Și până la urmă, aceasta este filozofia care stă uh, la baza acestei propuneri. Bine, e bine că suntem de acord uh, pe marginea conceptelor, dar trebuie să venim cu ceva practic. Și acum noi ne dorim să venim cu niște dispoziții care să poată fi puse în practică. Și a, aici avem o a doua neînțelegere. PESC nu poate să facă totul. PESCul este, cuprinde statele membre cu uh, trupele lor, cu armatele lor, cu banii lor. Există lucruri pe care împreună le pot face și lucruri pe care nu le pot face. Propunerea cu care venim noi uh, ar ar permite formarea și în parte echiparea uh, anumitor uh, armate la nivel local uh, armate menite a, a ajuta la conservarea democrației și a, a statului de drept, la, care ar servi la protejarea civililor în cazuri extreme. În cazuri extreme, poliția, poliția vamală nu poate să țină pasul cu violența și tocmai de aceea armata trebuie să intervină. Armata trebuie să sprijine ceea ce uh, stabilește guvernul, ceea ce uh, stabilește puterea executivă, ceea ce stabilesc autoritățile de uh, Uh, de, de uh, menținerea ordinii. Deci, practic, armata poate, prin această acțiune, să prevină um, izbunirea unui conflict mai puternic. Iată de ce trebuie să oferim uh, această asistență, pentru că, stabilizându-se situația, dezvoltarea poate să ia din nou avânt. PESC nu poate să se ocupe de tot. Știm asta, am văzut asta, Uh, în multe state. Suntem de părere că armata trebuie să facă parte din, uh, din uh, întregul proces de, de stabilizare și de dezvoltare. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu luăm cu japca bani de la dezvoltare. Folosim o parte din banii pentru dezvoltare, pentru a forma și pentru a echipa anumite Uh, trupe menite a proteja uh, principiile democrației, uh, menite a proteja uh, civilii. Ajutăm aceste uh, trupe cu diferite echipamente, sisteme de radiorecepție, etc. Facem deja asta de, în multe cazuri. Suntem deja angajați în, în asemenea proiecte, dar uh, putem uh, oferi asistență diferitor organisme, mai puțin însă armatei. Și deci nu se pune problema uh, furtului de bani de la dezvoltare, ci se pune uh, problema ajut- ajutorării unui actor care, în situații de urgență, poate fi parte integrantă a soluției finale. În al treilea rând, în ceea ce privește scăderea finanțării de la instrumentul uh, de cooperare pentru dezvoltare. Dați-mi voie să vă spun că în acest context fiecare eurocent este necesar. După aceea, să nu uităm că actualele perspective financiare vor expira peste vreo trei ani de zile. Iată, acum avem posibilitatea de a face ceva uh, care, s-ar putea, care ar putea da uh, rezultate în practică. Putem folosi bani de la PESC, uh, de la DCI, din rubrica 4, de la instrumentul pentru, Desmo, uh, de, pentru democrație. Putem să folosim acești bani pentru a vedea dacă pe, atribuindu-i acestor obiective, putem obține mai multe uh, rezultate. Și uh, pe viitor vom putea trage așa o linie și vom putea face bilanțul, vom putea vedea dacă ce am făcut e bine și dacă, sau dacă trebuie să facem mai mult. Vreau să clarific aceste subiecte. Vă mulțumim foarte mult. Stimați colegi, știu că vine votul uh, în curând, dar ar trebui să-i permitem și raportorului nostru să vorbească. Mulțumesc, Linda. Mâine vom discuta încă o dată subiectul cu raportorii din umbră și sper să găsim o soluție potrivită. Încă nu avem amendamente de compromis. Sper să formulăm uh, unele până mâine, dar oricum mâine ne vom întâlni pentru a discuta amendamentele și eventualele amendamente de compromis. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că vom vota acest aviz pe 22 iunie la Comisia uh, AFET. Raportul va fi uh, votat în 21 uh, iulie, iar în plenară vom vota acest raport în septembrie. Și acum, stimați colegi, trecem la votarea electronică. Știți prea bine că vroiam să votăm acest nou, nou consens privind dezvoltarea la Strasburg, dar Consiliul nu își uh, terminase con, uh, de, deliberarea pe marginea consel, consensului. Dar pe 19 mai, iată, Consiliul a adoptat un text final pe care și noi putem să vi-l aducem la, uh, la cunoștință. De fapt, nu votăm uh, textul, ci o rezoluție care însoțește textul. Ar trebui să aveți o listă de vot în fața dumneavoastră. Avem doi coraportori aici. Este vorba de, domnul, de domnii Noizer și Venta. Din păcate, domnul Noizer nu este alături de noi astăzi. Uh, uh, avea un, o întâlnire cu un, o programare la medic pe care nu putea să o rateze, dar domnul Venta este aici, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte înainte de vot, o poate face. Mulțumesc, Linda. Bineînțeles că vreau să mă exprim înainte de a trece la vot. Colegul Norbert uh, regretă faptul că nu este alături de noi astăzi. Dar și în numele său aș vrea să spun că după îndelungate negocieri am reușit să agrem un text final al consensului Ambii raportori vor să-ți mulțumească ție, Linda, și tuturor raportorilor din umbră pentru tot ajutorul. De asemenea, vrem să mulțumim uh, secretariatului și serviciului juridic și, bineînțeles, uh, colaboratorilor noștri și tuturor celor care ne-au ajutat. Știu că accentele puse în acest uh, consens se bucură de sentimentul dumneavoastră. Consensul acesta merge mână în mână cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu agenda de dezvoltare și considerăm că acest consens european privind uh, dezvoltarea va fi un fel de Biblie pentru toate activitățile în sensul dezvoltării pe viitor al statelor membre. Mulțumesc mult! Trecem la vot, stimați colegi. Uh, avem niște amendamente și niște amendamente orale. Uh, în lista de vot, dacă votăm amendamentele orale, dacă nu există obiecție. Începem cu amendamentul 2 oral și amendamentul 1, care sunt identice. A, întâi trebuie să facem un test. Îmi cer scuze, m-am grăbit. Vă rog, uh, apăsați uh, consolele, butoanele de pe console pentru a vedea dacă funcționează instalația. A votat toată lumea. Vă rog să, să facem un, un vot de test. Încă o persoană ar trebui să voteze, nu e vorba de mine. A votat toată lumea? PPE-ul are un vot în plus. A, gata, s-a rezolvat. Acum a votat toată lumea. Mulțumesc mult. Putem trece atunci la vot. Amendamentul oral 2 și amendamentul 1 al doamnei Hoibuch. Cine e pentru? Împotrivă? Uh, absent, uh, obiecții, trecem la amendamentul oral 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral 4. Domnule Engel? Vă aduc la cunoștință faptul că ne opunem uh, amendamentelor orale 4, 6 și 7. Putem să ne și ridicăm dacă doriți. Dar vreau să vă întreb uh, dacă nu, nu vă mulțumiți cu acest anunț. Deci vă referiți la grupul PPE. Deci grupul PPE se opune. Atunci știți prea bine că nu putem vota amendamentul oral în cazul în care există obiecții. Amendamentul oral devine caduc, prin urmare, și trecem la 3, care a fost retras. Ajungem la amendamentul oral 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 a fost retras. Spuneți că vă opuneți și amendamentelor orale 6 și 7. Da, bine, atunci nu le votăm. Trecem la amendamentul oral 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 6 devine caduc. A, nu. Trebuie să-l votăm. Votăm amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Ajungem acum la amendamentul oral 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am ajuns la votul final asupra rezoluției astfel amendate. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu, 8, cu 15 voturi pentru, 9 abțineri. Vreau să le mulțumesc uh, celor doi uh, raportori, domnului Noiser și domnului Venta, pentru toate eforturile depuse. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. I'll give, I'll give the meeting a few moments to clear now. Mulți uh, părăsesc sala, prin urmare nu începem direct cu următorul punct pe ordinea de zi, mai așteptăm puțin. Okay, colleagues, we can now move on to the next item. Stimați colegi, trecem la următorul punct. De pe ordinea de zi, cei dintre dumneavoastră care doriți să purtați discuții, faceți-o afară. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba despre avizul nostru cu privire la Comisia ă, cu privire la corupția și drepturile omului în statele terțe, sede a venit cu un raport din uh, propria inițiativă pe tema aceasta. Raportorul nostru este domnul Culoglu. Am fost foarte, foarte eficienți uh, și mâine vom uh, vota acest raport, dar nu înainte de a-l asculta pe domnul raportor. Mulțumesc, stimați colegi. Doamna președinte intervinte, intervine la doamnă președinte. Sper că intervenția mea de astăzi îi va ajuta pe colegi să voteze mâine dimineața. Voi fi foarte succint. Din punctul nostru de vedere, corupția este un uh, fenomen global, un fenomen complex punem accent pe importanța transparenței, pe, corup- pe combaterea evaziunii fiscale și fraudei fiscale. Amendamentele sublinează anumite aspecte și anume efectele corupției ca și fenomen global, uh, necesitatea de, a, de, de combaterea corupției uh, ar trebui să fie o prioritate să fie considerată a fi mai importantă decât interesele comerciale și, de asemenea, în amendamente vorbim despre introducerea unor clauze obligatorii cu privire la drepturile omului care să asigure că uh, să garanteze respectarea drepturilor omului de către companiile private. De asemenea, e importantă respectarea clauzelor de mediu Asta în contextul combaterii corupției. Am avut o întâlnire foarte interesantă cu colegii, cu colegii de la sede, de asemenea cu domnul Austrevicius, raportorul de acolo. Am avut uh, discuții și cu, uh, sau am colaborat și cu uh, secretariatul, dar să știți că vom mai purta discuții pe tema aceasta pentru că abia în septembrie vom vota în plenare raportul. Mulțumesc! Domnul Coșa dorește să intervină. Aveți cuvântul uh, în numele PPE-ului. Vă mulțumesc, voi fi foarte succint. Trebuie să subliniem faptul că vorbim aici despre state terțe. Deci punctul 6 din uh, avizul original este important pentru PPE și vrem un vot separat aici. De ce? Pentru că noi suntem de părere că aceste teze n-au ce căuta în acest aviz. Am depus trei amendamente și patru compromisuri și majoritatea amendamentelor pot fi susținute de către PPE toate acestea, există niște amendamente pe care nu le vom putea susține și despre astea voi vorbi în cele ce urmează. În primul și în primul rând, amendamentul 6. Considerăm că răspunderea companiilor nu are ce căuta în acest aviz. După aceea, la amendamentul 18 solicităm un vot pe părți. De ce? Pentru că educația, da, e importantă. Dar vorbim aici despre state terțe. Prin urmare, n-am putea fi de acord decât cu prima parte a amendamentului. În ceea ce privește amendamentul 21, nu îl putem susține. Dar, din fericire, există un amendament uh, cu un conținut similar, și anume uh, amendamentul 20, pe care îl vom putea susține. Încă o dată spun, mi se pare important uh, să nu extindem prea mult uh, domeniul de aplicare a acestui aviz. Noi vom respinge toate amendamentele care n-au nimic de a face cu ideea de bază din acest aviz. Prin urmare, uh, respingem amendamentele 24 și 28. Este vorba aici despre mecanisme foarte complicate care țin de acordurile comerciale. Per ansamblu, consider că trebuie să-i mulțumim din suflet raportorului și sper că votul de mâine va fi încununat de succes. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Nu văd alți colegi care să ceară cuvântul. Deci, urmează domnul uh, Olivier Louis de la DGDFCO. Sau o fi altcineva. Nu, eu sunt. Vreau să vin cu punctul de vedere al uh, Comisiei. Vreau să vă dau câteva informații cu privire la ce anume face Comisia Europeană în momentul de față. Din păcate, co- corupția generează discriminare, discriminarea celor care nu cunosc persoanele potrivite care să uh, intervină pentru ele. Asta se întâmplă în toate sectoarele uh, economice și nu doar. Uh, corupția generează pierderi economice de asemenea. Ca urmare a strategiilor pe termen lung de combatere a uh, corupției, Comisia a ajuns la concluzia că e nevoie de programe multilaterale pentru a obține rezultatele scontate. E nevoie de reforma judiciară, reforma administrativă, îmbunătățire a mediului antreprenorial și, de asemenea, reformare a regulilor vanmale. E importantă de asemenea și uh, funcția de control. E important ca acest control să fie asigurat de către societățile sau organismele societății civile, parlamente, uh, jurnaliști, etc. Cam atât din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu știu dacă vreun reprezentant al SAE este în sală și dorește să intervină. Foarte pe scurt, Noi uh, am spus și în trecut că sprijinim acest raport, deci nu cred că trebuie să revenim asupra detaliilor. Poate ar fi ceva de spus, și anume că în planul de acțiune pentru drepturile omului și democrație uh, pe perioada 2015-2019, deci în acest plan de acțiune am pus accent în mod specific pe lupta împotriva corupției. Bineînțeles, considerăm subiectul foarte, foarte important. Încercăm de asemenea să îmbunătățim uh, uh, nivelul de responsabilitate a actorilor globali și în acest, uh, prin aceste măsuri, practic, combatem sau încercăm să combatem și corupția. Deci, planul de acțiune este în curs de punere în aplicare. Avem, de fapt, chiar un raport de evaluare la jumătatea perioadei Uh, care vine în curând, la finele lunii iunie și uh, cu siguranță vom mai discuta subiectul și în uh, comisia aceasta. Vă mulțumim. Raportorul dorește să intervină? Ok, so colleagues, as I said, we are... Nu. Dragi colegi, după cum vă spuneam, vom avea votul dimineață, un vot foarte rapid și comisia competentă va vota mai târziu pe această temă. Acum, următorul punct Trebuia să înceapă un pic mai târziu. Nu știu dacă uh, vorbitorii sunt deja prezenți. Dacă nu, putem face o pauză de câteva minute. Așteptați o clipă. I wanted to make sure you were here before we start this item. So in fact, we have our, the person who asked the question is here. Is the EAS... Is Doamna Garcia Perez este prezentă. Foarte bine, putem începe atunci. Punctul 10. Așa numitul Global Gag Rule. Este o cerere care a venit din partea colegii Invelt în conformitate cu regula de procedură 135, uh, este implicată subcomisia pentru drepturile omului, jurii și comisia noastră. E vorba aici de decizia președintelui Donald Trump în ianuarie, care a introdus o regulă prin care NGO-urile nu puteau nu se puteau finanța NGO-urile atunci când se oferea consiliere uh, asupra avortului în țările în curs de dezvoltare. Uh, va avea loc, uh, au loc și o conferință internațională chiar aici la Bruxelles în luna martie pe această temă. Este o temă pe care comisia noastră a urmărit-o îndeaproape. Doamna Invelt dacă doriți să faceți o prezentare sau întâi să ascultăm uh, răspunsul. Doamna Garcia Perez. Avem o întrebare din partea doamnei Indveld. Vă rog, dacă puteți să ne răspundeți. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, suntem de acord cu Parlamentul European. Este o chestiune foarte importantă la care trebuie să găsim uh, răspuns. Uh, um, trebuie să vedem care sunt și consecințele pentru UE și ce putem face mai mult pentru a asigura drepturile femeilor și a fetelor în ceea ce privește sănătatea sexuală și de reproducere. Uniunea Europeană are un angajament foarte clar pentru a susține drepturile femeii și pentru a promova egalitatea de gen în mod coerent. Iată de ce noi susținem dreptul femeilor și a fetelor de a hotărâ singure și în libertate. Aceasta este o prioritate în acțiunea externă a UE. E clar că nu putem atinge obiectivul de dezvoltare uh, durabilă dacă nu implicăm în mod activ uh, femeile și aceasta este singura soluție de viitor. Viața milioane de fete și femei poate fi salvată dacă avem un angajament clar față de dreptul persoanei care să decidă singur și pe, de, pe propria sa responsabilitate în legătură cu chestiunile ce țin de sănătatea sexuală și de reproducere. E vorba aici de uh, libertatea de a alege, Uh, fără niciun fel de încărcare și discriminare uh, uh, din punct de vedere legislativ. E vorba și de um, acces la educație în acest domeniu, consiliere, inclusiv îngrijiri de sănătate în această temă. Acum, referitor la întrebarea dumneavoastră, față de uh, această legislație și consecințele sale și posibilitatea de a asigura îngrijiri de sănătate generale și universale. Și posibilitatea de a atinge obiectivul de dezvoltare durabilă privind reducerea mortalității și responsabilizarea femeilor. această legislație ar putea pune în pericol viața femeilor și a fetelor, în special în țările în curs de dezvoltare. Și asta înseamnă că eforturile care au fost făcute în ultimele decenii s-ar putea aduce pe apa sâmbetei. Iată de ce Uniunea Europeană dorește să aibă un rol uh, important pentru a asigura accesul feme femeilor la uh, planificarea familială și la aceste îngrijiri de sănătate. Este responsabilitatea noastră și uh, ține de mandatul nostru. Amenințarea este reală, așa cum am menționat și mai devreme, și uh, lipsa de finanțare va fi pe măsură. Comisia Europeană, statele membre, societatea civilă și alte interna uh, organizații internaționale și partenerii noștri ne dăm seama de uh, problema actuală, de impactul său și analizăm uh, care este cea mai bună abordare. Trebuie să oferim un răspuns ferm, împreună, în calitate de UE, pentru a susține viața femeilor și a fetelor tinere în lumea întreagă. În același timp, trebuie să uh, evităm și să prevenim violența uh, pe motiv de gen, pentru că prevenirea este soluția cea mai bună pentru toți. Uniunea Europeană va analiza diverse soluții și aceasta în mod alternativ pentru a asigura dreptul femeilor și a fetelor, pentru a asigura emanciparea lor, în special pentru categoriile cele mai vulnerabile, astfel încât nicio femeie și nicio fată să nu rămână în urmă. Și vom analiza diverse soluții. Bineînțeles, să salutăm și contribuția dumneavoastră în această dezbatere și ideile sau sugestiile pe care ne le puteți face. Mulțumesc. După cum știți, au fost mai mulți autori ai acestei întrebări, printre care și doamna Bearder. Mm, am să dau cuvântul întâi uh, unuia dintre autori, doamna Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și comisiei pentru că ne-a răspuns la această întrebare. Între timp am primit și un răspuns uh, în scris, însă acesta nu a venit la timp și tocmai de aceea l-am introdus pe ordinea de zi de astăzi. Salut declarația pe care tocmai am auzit-o din partea Comisiei și principiile care au fost denunțate uh, ca fiind uh, promovate de către Comisie. Am senzația însă că nu e suficient. Practic, dumneavoastră spuneți că monitorizați uh, situația și analizați care este impactul. Dar s-ar putea să fie cam târziu pentru multe femei E vorba de o decizie care s-a luat în ianuarie, după cum a spus și dumneavoastră, deci cred că ar fi trebuit să reacționăm mult mai rapid. A existat o inițiativă spontană pentru înființarea unui fond, cred că se cheamă She Decides, și acest lucru a fost posibil în câteva săptămâni. Cred că Uniunea Europeană are o capacitate mult mai mare și o capacitate de a răspunde mult mai mare, în mod spontan. Deci nu știu de ce a trebuit să treacă atât de mult timp pentru că este într-adevăr o situație de urgență și nu e vorba aici doar de uh, această uh, legislație care a fost reinstaurată, ci e vorba de uh, extinderea ei. Și de aceea cred că răspunsul nostru ar trebui să fie proporțional cu gravitatea problemei. Dumneavoastră ați subliniat care sunt principiile uh, care ghidează acțiunea Comisiei. Acest lucru a fost redactat și în scrisoarea din septembrie 2015, în care Comisia spune sau reafirmă că uh, nu este supusă uh, clauzei de confidențialitate din această legislație. Noi salutăm această scrisoare, însă asta nu înseamnă că aceste principii sunt cu adevărat aplicate, pentru că Oamenii trebuie să știe sau așteaptă de la noi să știe că aceste principii se aplică cu adevărat, că finanțarea există, că își pot exercita drepturile și dacă Comisia nu reacționează activ pentru a implementa aceste politici, atunci nu prea folosește la nimic. Sper de aceea să menținem acest punct pe ordinea de zi, poate sub forma unei dezbateri, a unei rezoluții, oricum vom vedea, însă ne-am dorit un răspuns mult mai clar, mult mai contundent din partea Comisiei Europene. Un răspuns care să treacă dincolo de monitorizare și analiza impactului eventual. Grupul meu și nu numai, cred că majoritatea Parlamentului vă susține. Mulțumesc, uh, doamna Birand și după aceea domnul Gorenț. Da, doar câteva cuvinte față de ce a spus Sofie. Vorbim aici despre uh, femeile și fetele cele mai vulnerabile de pe planete. Dar când auzim uh, declarații de genul analizăm, monitorizăm, analizăm efectele, de adevărat sunt proștiință, dar cred că în astfel de cazuri trebuie să reacționăm mult mai rapid. Avem nevoie de o atitudine proactivă, hotărâtă, Trebuie să întindem o mână din partea Europei acestor femei pentru ca ele să știe că noi suntem disponibile, că suntem alături de ei, chiar dacă America le-a întors spatele. Domnul Gărenț, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președintă. S-a spus uh, tot ce era mai important de către colegele mele. Cred că e vorba aici uh, de o situație de-a dreptul absurdă. Încercăm, practic, să îi atenuăm uh, consecințele. Această regulă a călușului mondial uh, ne duce, practic, într-o situație aberantă, de-a dreptul absurdă. Să ne gândim la cazul unui medic care lucrează pentru un ONG într-o zonă de conflict. o femeie care vine la el și are nevoie de îngrijiri medicale pentru a practica un avort, pentru a-și salva viața, iar medicul respectiv se află pus în fața unei dileme. Fie uh, respectă legea, ceea ce înseamnă că nu poate să acționeze pentru că uh, nu are finanțarea necesară, fie nu face nimic, fie dacă acționează, atunci este privat de finanțare. Este de dreptul inacceptabil și e vorba de situații pe care le-am cunoscut deja, pentru că la începutul anilor 2000, din motive asemănătoare, administrația Bush privase populațiile de fonduri care veneau prin intermediul Națiunilor Unite. Atitudinea președintelui Bush uh, avea de-a face cu felul în care se foloseau aceste fonduri ale Națiunilor Unite. Uh, BBC-ul la momentul respectiv uh, făcuse o anchetă și ajunsese la concluzie că de fapt nimic nu justifica această regulă și cu toate acestea administrația americană și-a consolidat poziția și doar grație Uniunii Europene până la urmă am reușit să compensăm un pic uh, uh, lipsa acelor fonduri din partea Națiunilor Unite. De data aceasta este încă o dată o situație de urgentă, urgență și trebuie să reacționăm foarte rapid. Sper de aceea că această inițiativă a lui Trump să aibă același succes ca inițiativele sale în domeniul apărării sau uh, în uh, alte domenii, pentru că mi se pare că asta favorizează foarte mult integrarea europeană. Cred că nimeni nu reușește mai bine decât el, pentru ca cei 28 uh, să-și dea seama că într-adevăr aici e o problemă. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că Trump ne ajută foarte mult. Da. Trecem mai departe acum, doamna Petir. Mulțumesc, doamnă președintă. Statele Unite au dreptul să hotărească ce criterii să aplice și pe ce criterii să acorde ajutor umanitar, uh, pentru că e vorba aici de fonduri care vin din banii contribuabililor. Și același lucru se aplică și pentru Uniunea Europeană. Ambele părți trebuie să acorde ajutorul umanitar în funcție de convențiile internaționale. Avortul nu este o metodă de planificare familiară și nu poate fi promovată ca atare. Acest lucru este recunoscut în Convenția Internațională asupra Populației și a Dezvoltării și, de asemenea, în declarația de la Beijing. Avortul este interzis în 80% din țările africane și dacă insistăm să finanțăm avortul, practic uh, incităm la încălcarea legii. Pe de altă parte, ar trebui să ne întrebăm care este adevăratul nostru obiectiv. Finanțarea ONG-urilor uh, nu înseamnă să uh, susținem sănătatea femeilor, Um, apa potabilă sau alimentele necesare, de exemplu, nu sunt asigurate și acestea sunt absolut vitale. Deci aș vrea să știu care organizații umanitare primesc ajutor din partea UE, la ce sunt folosite acești bani, pentru că nu mi-aș dori ca banii mei sau banii contribuabililor europeni să financeze activități ilegale. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Zavco. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să particip și eu la această dezbatere și, așa cum a spus colega mea, doamna Petir, aș vrea să știu și eu cum se folosesc banii noștri în țările africane. Pentru că vom avea o dezbatere despre uh, finanțarea avortului, în loc să avem o dezbatere despre educație sau despre alte probleme mai importante. Majoritatea dezbaterilor noastre aici la Parlament și la comisia aceasta pe tema avortului fac transformă în tabu anumite elemente, ce se întâmplă cu educația, ce se întâmplă cu drepturile la sănătatea reproductivă și cred că este rușinos că aceste elemente sunt utilizate, se abuzează de ele, uh, se abuzează și se utilizează uh, cazuri de femei violate. De ce nu se utilizează mai mulți bani europeni, de exemplu, pentru consiliere psihologică sau pentru prevenirea conflictelor de luptă sau a genocidurilor. E păcat să vedem că eforturile nu se fac în direcția cea bună pe continentul african și că totul practic se oprește uh, uh, în astfel de dezbateri și de fapt ar trebui să punem capăt avortului. Mulțumesc foarte mult și aș vrea să vă mai rog încă un lucru să ne gândim la valorile acestor țări unde vom uh, promova o astfel de finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu îi cunosc pe toți colegii, pentru că vin și din partea altor comisii. Următorul vorbitor, Thierry Banco. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt de la Comisia FEM și vreau să reacționez și eu față de ce au spus uh, colegele mele. Dacă nu știi la ce sunt folosiți banii, cum sunt investiți banii, de exemplu, pentru ajutor umanitar care vine din partea Uniunii Europene sau din partea Statelor Unite, Există, de fapt, rapoarte in extenso despre felul cum se utilizează acești bani și organizațiile uh, care lucrează în domeniu fac astfel de rapoarte, se poate vedea că banii sunt investiți uh, în teme foarte diferite. E vorba de ajutor de maternitate, prevenirea HIV uh, și așa mai departe, prevenirea mutilării genitale și toate aceste organizații au muncit uh, foarte mult și au avut finanțare din partea Statelor Unite, finanțare care nu va mai exista Uh, de acum încolo. Vor exista în continuare victime, victime uh, violate sau mutilate genital care nu vor mai putea primi ajutor și cred că acesta este un adevărat scandal. Este o problemă cu această regulă și această regulă am văzut că a fost uh, instaurată și înainte, în 2002, și efectele au fost nu doar negative în ceea ce privește accesul la un avort sigur, ci mai mult decât atât au existat consecințe devastatoare în ceea ce privește maternitatea, prevenirea HIV și așa mai departe. Și una din consecințe pe care mulți nu doresc să o vadă, dar există, este numărul de avorturi care a crescut practic după instaurarea acestei reguli. Nu a scăzut. Deci dacă dorim să evităm avortul, și aici opiniile pot fi împărțite, ar trebui să vedem în primul rând ce fel de politici trebuie implementate pentru a putea ajunge la situația în care femeia să aibă acces la aceste drepturi, la aceste îngrijiri, printre care se include și avortul în siguranță și prevenirea uh, sarcinii prin, uh, de exemplu, cursuri și așa mai departe. Deci aici sunt absolut de acord. Cred că dezbaterea trebuie să uh, continue și susțin ideea unei rezoluții la plenară. De asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă cu fondul și Decides, cum uh, statele membre au hotărât uh, să înlocuiască banii care au fost pierduți și ce are de gând să facă Comisia Europeană. Și sper că Comisia deve să uh, urmeze cu atenție acest dosar. Mulțumesc! Sofie, dorești să revii? Da, foarte pe scurt. Pentru cele două colege care au luat cuvântul uh, un pic mai devreme. E clar că nu suntem de acord în ceea ce privește dreptul la un avort uh, sigur și legal. Uh, și eu am senzația uneori că banii mei sunt cheltuiți pe chestii care nu sunt relevante, dar nu e vorba de o acțiune ilegală. Acest lucru a fost deja stabilit, este o politică a Comisiei Europene, e vorba de o chestiune alb sau negru. Eu cred că e de-a dreptul imoral să nu ajuți femeile. Și bineînțeles că femeile trebuie să se emancipeze, trebuie să aibă parte de educație și așa mai departe. Dar și asta trebuie să se facă, dar asta nu înseamnă că poți să Uh, le negi dreptul fundamental de a hotărâ ce se întâmplă cu corpul lor, pentru că noi nu putem hotărâ ce să facă ele cu corpul lor. Tu sau eu nu putem lua o astfel de decizie și nimeni de altfel, cel puțin în secolul 21. Și vorbim practic aici despre un răspuns uh, pe care îl dă Comisia Europeană, pentru că fondurile UE sunt deja utilizate în acest sens. Însă răspunsul meu este care va fi însă întrebarea mea este care este răspunsul Comisiei în urma um, acestei lipse de finanțări care va apărea și, deși Comisia va reacționa din punctul meu de vedere, nu este, de, nu este suficient sau nu e destul de rapid. Nu vorbim aici despre o activitate ilegală, din potrivă, e o chestiune de-a dreptul legală, trebuie încurajată tocmai pentru ca femeile care au nevoie disperată de ajutor, astăzi, în urma acestei reguli, să poată să beneficieze de acest ajutor. Și nu după nu știu câte alte rapoarte, ci astăzi, în clipa asta. Nu știu câte state membre au hotărât să se alăture inițiativei și Decides. Cred că sunt deja câteva dintre ele, sunt parte a Uniunii Europene. Deci ar fi mult mai logic să punem la oaltă toate aceste resurse și să le utilizăm prin structurile existente ale bugetului european. Însă pentru asta Comisia trebuie să reacționeze rapid și ferm. Mulțumesc, Uh, două colege care doresc să intervină din nou. Nu cred că vom rezolva aici problema sau diferențele dintre noi în ceea ce privește avortul, dar pot să spun că comisia noastră și comisia FEM vor avea un raport comun în ceea ce privește raportul de implementare pe marginea planului de acțiune uh, pe gen. Și acolo sunt incluse o serie de acțiuni uh, care susțin femeile în procesul de dezvoltare. Există o serie de activități uh, care sunt incluse pentru că ceea ce se discută astăzi reprezintă doar o proporție foarte redusă din toate aceste, această gamă de activități care este mult mai extinsă doamna Zefco și după aceea doamna Petir foarte pe scurt. Și știu că există diferențe fundamentale între noi, dar trecând peste ele. I'm not, uh... Da, doamnă președinte, nu vom soluționa acum problema. Eu vin dintr-o țară care a fost uh, printr-un război și știu ce înseamnă să fii violată în timpul război, să trebuie iască după aia să naști un copil. instituția noastră ar trebui să discute despre modul în care ar putea ajuta mai mult femeile să se ajute de unele singure, să pui capăt unei vieți omenești, nu înseamnă să ajut pe cineva. Nu ajută la nimic. E foarte ușor să ucizi. Deci, după părerea mea, trebuie să investim bani în educație, în tratamentul psihologic, în îngrijirile uh, sociale pentru a trata traumele, însă nu ar trebui să sprijinim avorturile, deoarece eu sunt pentru drepturile omului. Doamna Petir, vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu cred că există aici o așa numită lacună financiară fondurile pur și simplu le sunt retrase acelor organizații care sprijină avortul drept metodă de planificare familială. Aici ni s-au furnizat informații false. Resursele există și organizațiile care se ocupă de sănătatea femeilor și a copilor vor primi acest bani. Și e o activitate uh, legitimată de, și reglementată de convențiile internaționale. S-au mai vehiculat și alte informații false astăzi aici. Se spune că avorturile care se fac pentru a salva viața mamei sunt de asemenea um, obiectul acestei măsuri. Nu, nu e drept. Și tot așa nu e drept um, că nu, sunt, nu pot fi finanțate avorturile în caz de viol. Nu e adevărat. Dacă ONG-urile respectă legea în aceste țări și nu finanțează avorturi ilegale, această politică nu va fi deloc problematică. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervine de la DGDEFCO? Oh, no, uh, yeah, no, yeah. Uh, well, well, we can have, you can have this debate onwards, Puteți avea această dezbatere și după reuniune domnul Ian Pala de la DGDEVCO. Voi reacționa, să vreau să reiterez faptul că noi, Comisia, avem îngrijorări în legătură cu potențialul ca această uh, regulă să afecteze viața femeilor și fetelor, inclusiv planificarea familială. Și chiar ar putea afecta și uh, Uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Riscăm ca progresele făcute în ultimii 10 ani în ceea ce privește drepturile femeilor să fie practic uh, pierdute. Politicile UE nu ar trebui să fie determinate de ceea ce fac uh, alții, ci de niște priorități partajate ale Uniunii Europene. În ceea ce privește promisiunea de fonduri, una e să promiți bani pentru un lucru, Partea mai dificilă și mai nevoioasă va fi să implementezi programele pentru ca banii să fie folosiți cum trebuie. Deci nu va trebui doar să umplem uh, neajunsurile acolo unde nu vor mai veni fonduri din partea Statelor Unite ale Americii. Va fi important să avem inițiative UE și asta va face parte din planul de acțiune aprobat de Comisie. Așa cum a spus și comisarul Mimița la conferința și Decides, e vorba de o abordare proactivă pro-femei pe care și-o dorește Comisia. Poate că nu va fi suficient de rapid, însă trebuie să realizăm că încă nu s-a făcut această reducere de fonduri. Actualele programe sunt încă finanțare, finanțate, iar planul uh, de implementare nu prevede ca fondurile umanitare să fie afectate însă putem întotdeauna acționa mai rapid și vă putem promite că uh, vom lua hotărâri, vom lua acțiuni. În raportul în care explicăm anual cum cheltuim banii contribuabili, avem de asemenea și un site uh, web uh, pentru a trasa banii primiți de organizații, bani din partea Uniunii Europene. Și referitor acum la legalitatea asistenței pentru dezvoltare, întotdeauna am oferit această asistență într un consens și avem un angajament de plin pentru a activa în acest domeniu, așa cum am arătat și la conferința internațională pe acest uh, subiect. finanțarea comisiei este practic uh, făcută în conformitate cu aceste principii. Doamna Garcia Perez, doriți să adăugați ceva? Nu, vreau doar să exprim și eu îngrijorările prezentate de coleg. Atât Comisia cât și AE au sprijinit această inițiativă și Decides, ea hotărăște, da, și una e să promiți bani, alta e să-i uh, folosești și să implementezi programele. Deci suma promisă e de 200 de milioane de euro. E clar că e o dezbatere care va continua și vom asculta cu atenție uh, părerile dumneavoastră. Doamna președinte, deci am auzit că deci, SUA încă nu a făcut această reducere. Va trebui să monitorizăm ce se va întâmpla, să vedem cât uh, e vorbărie și ce se va întâmpla de fapt pe teren. Vă mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc și celor care ați venit din partea altor comisii. Sunteți bineveniți. Avem uh, un plan de acțiune comun cu privire la egalitatea între sexe. Vă mulțumesc și ne încheiem ședința de astăzi. Ne revedem mâine la 9 dimineața, vom începe cu voturi. Deci cei care sunteți membri ai Comisiei DV, vă rog să veniți cu cartele de vot și le mulțumesc și interpreților care